Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich. Dragi colegi, bine ați venit la ședința noastră de astăzi. Astăzi este o zi bogată în evenimente. Poate unii dintre dumneavoastră ați uh, participat la la conferința președinților deschisă și publicului, la care au participat și domnul Barroso și domnul Van Rompuy. La aceast, în același timp, astăzi, uh, Mario, Mario Draghi, președintele Băncii Centrale Europene, a fost uh, prezent în Parlament și astăzi Comisia de Control Bugetar se ocupă de aspectele profane ale cheltuirii fondurilor europene. Cred că este un lucru esențial Bine ați venit așadar tuturor. În primul rând aș dori să vă întreb dacă există dorința de a modifica ordinea de zi, nu? Sau domnul Rubiș? Am dorit să spun pur și simplu că în mod normal ședințele noastre durează până la ora 18.30. Tocmai de aceea mulți din, dintre colegii noștri și-au făcut un alt program de la ora 18.30 și eu am o întâlnire uh, pe care nu o pot anula. Drept urmare, ar fi foarte bine dacă am uh, progresat cât mai repede cu ședința de astăzi. Da, spune domnul președinte, este un uh, apel adresat tuturor participanților. Poate putem înjumătăți timpul acordat grupurilor politice. Vă atrag atenția asupra regimului lingvistic. Este vorba de o ședință transmisă în direct și pe internet Și aș dori să vă mai spun că mm, am fost invitați, comisia noastră a fost invitată să folosească o nouă aplicație uh, software, cred, și am uh, atras atenția asupra acestui lucru prin, și newsletterul nostru. Și Trecem deja la punctul 3 de pe ordinea de zi, aprobarea proceselor verbale ale reunilor din 10 ianuarie, din 21 și 22 ianuarie, respectiv din 24 ianuarie. Cred că procesele verbale le-ați primit prin e-mail. Dacă nu există obiecții la aceste procese verbale, ele sunt uh, adoptate în această formă. Ajungem acum la descărcarea de gestiune pentru anul 2011. Raportoare Doamna, doamna raportoare Eva Ortiz Vileia este alături de noi și este vorba acum de discutarea proiectului de raport. Aveți cuvântul, doamna, doamna raportoare. Președinte, ante de la... Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să rezum pe scurt principalele aspecte ale raportului cu privire la execuția bugetară, aș dori să mulțumesc tuturor pentru contribuții și sugestii aduse la acest raport, mai ales raportorilor din umbră. Aș dori să mulțumesc și Secretariatului General uh, pentru uh, profesionalismul de care a dat uh, dovadă. Secretariatul s-a ocupat uh, de întrebări adresate de eurodeputație luna trecută, întrebări pe care le-am primit din partea directorilor generali. Așa am avut ocazia să clarificăm niște lucruri, ceea ce ne-a permis uh, să redactăm un raport mai exact. Ne-am întâlnit de asemenea și cu domnul Galvin, responsabil pentru auditul intern și acest lucru ne-a fost uh, de mare ajutor. Aș dori să mulțumesc și uh, secretariatului acestei uh, comisii pentru munca sa și asta este valabil pentru întreaga echipă. Pe 23 ianuarie ne-am întâlnit cu secretarul general, de atunci am încercat să redactez raportul pentru a mă asigura că banii contribuabililor au fost folosiți cât se poate de eficient. Doream să avem un raport pe descărcare care să fie extrem de constructiv și care să ducă la un acord. Aceasta este baza de plecare pentru redactarea documentului pe care îl aveți dumneavoastră în față. Nu încercăm uh, să evităm uh, criticile rezonabile cu privire la acest uh, raport. Parlamentul European, care este inima democrației în Europa, trebuie să fie un exemplu de control scrupulos al cheltuielilor. Și mai ales acum, în aceste vremuri delicate de criză economică care afectează statele membre și uh, cetățenii Uniunii. Statele membre încearcă și ele acum să-și eficientizeze gestionarea fondurilor și cred că noi am demonstrat că suntem eficienți și eficace în activitatea noastră de zi cu zi. Asta presupune eficiență, transparență, eficacitate și um, răspundere. E important ca procedurile uh, publice să fie adecvate. În proiectul de raport pe care îl aveți în față, subliniem și uh, audierile publice și vorbim uh, despre economiile făcute inteligent. Aceasta este o măsură binevenită, pentru că până la urmă vorbim despre economii, însă acestea nu afectează resursele care sunt absolut necesare pentru funcționarea adecvată uh, a Parlamentului. Nu sunt economii de dragul economiilor, ci practic o încercare de a folosi uh, mai eficient uh, resursele pe care le avem. De asemenea, subliniem siguranța. O parte dintre colegi se pare că au probleme în uh, birourile lor. Prin am introdus o nouă um, noțiune de siguranță, de securitate, pe care am adoptat-o anul trecut, care a fost uh, adoptată de către uh, birou. Ne-am internalizat serviciile de securitate, care a trebuit să stimuleze securitatea în Parlamentul European, să o sporească. Apoi, în ceea ce privește concluziile rapoartelor uh, anuale ale auditorilor uh, interni, pentru anumite direcții generale, e bine, se subliniază o lipsă a unei uh, planificări, ceea ce înseamnă că aceste departamente au trebuit să folosească proceduri extraordinare de negociere pentru resurse. Asta demonstrează că uh, au depins foarte mult de contracte externe. Nu vorbim neapărat uh, de uh, gestionarea bugetului pe 2011, ci de problemele pe care le-am identificat în legătură cu hemiciclul. A trebuit redactat un plan pentru a restaura hemiciclul. De asemenea, uh, ultimul premiu oferit pentru jurnalism a pus anumite probleme. Se pare că anumite premii au generat uh, costuri substanțiale în 2011, costuri cu care a trebuit să ne confruntăm. De asemenea, s-a pus problema agenției de turism se pregătește o nouă licitație, o nouă cerere de oferte, pentru că contractul cu această agenție expiră la finele acestui an. Acestea sunt principalele elemente ale acestui uh, raport cu privire la gestionarea bugetului uh, Parlamentului pe 2011. Încă o dată mulțumesc tuturor pentru contribuții și aștept uh, amendamentele dumneavoastră și uh, posibilitatea de a redacta uh, compromisuri. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank an die Berichterstatter. Mulțumim doamnei raportor. Și acum dau cuvântul în primul rând domnului Gerbrandi, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc doamnei raportor nu doar pentru acest raport uh, și concep, conceperea acestui raport, ci și pentru modul în care a colaborat cu raportorii din umbră. Aș dori să-mi exprim cu totuși, totuși o critică. Trăim o perioadă foarte dificilă din punct de vedere financiar și ar trebui să ne așteptăm ca și Parlamentul European să-și analizeze foarte critic propriile cheltuieli. Am uh, ar trebui să facem acest lucru și în momentul în care analizăm bugetul pentru anul 2011, pentru că doar așa vom putea uh, trage învățămintele necesare pentru anii următori. Și acum aș dori să mă refer la câteva puncte din acest raport. Primul alineat se referă la transparență și sunt de acord cu cele spuse aici, însă un punct mi se pare că nu este atins. Poate uh, pe bună dreptate, dar anul trecut am adoptat o rezoluție pentru a avea o dezbatere împreună cu președintele Parlamentului European în ședința plenară despre descărcarea bugetară, pentru că dacă discutăm despre transparență, atunci aceasta ar fi cea mai bună formă de a asigura această transparență, ci președin, și președintele Parlamentului ar trebui să fie cel responsabil și nu vicepreședintele pentru cheltuielile uh, Parlamentului. Deci, domnule președinte, vă rog să transmiteți o scrisoare conferinței președinților în care să le aduceți aminte de această rezoluție pe care am uh, adoptat-o anul trecut și să cereți organizarea unei uh, ședințe plenare în care să discutăm descărcarea bugetară pentru propriul nostru buget. Apoi, mai există alte puncte, unele lipsuri, din punctul meu de vedere. Pentru a doua oară, de fapt, într-o rezoluție parlamentară am uh, cerut efectuarea unei uh, analize, unei evaluări electronice a cheltuielilor parlamentarilor. Cred că din acest punct de vedere avem mijloacele tehnice necesare Deci mi se pare că nu este corect ca toată lumea să aibă acces în uh, Parlamentul uh, European, cu excepția parlamentarilor, care nu trebuie să fie verificați deloc. Apoi, reducerea consumului de hârtie. Am tot discutat de aceste întâlniri electronice, e-meeting, Um, și cred că dacă am uh, apelat la aceste modalități, nu am mai avea nevoie de hârtie. Dar ce se întâmplă astăzi? Iarăși am, un, uh, am o grămadă de hârtie pe, pe biroul meu. Deci dacă nu avem nevoie de hârtie, nu înțeleg de ce mai, uh, o mai, uh, mai listăm toate aceste documente ale ședinței. Apoi, un alt element care tot lipsește din rapoartele de descărcare bugetară se referă la cheltuielile inerente unui birou, administrării unui birou. Parlamentarii nu trebuie să, europarlamentarii nu trebuie să dovedească toate aceste cheltuieli, însă nu consider că acest lucru mai este contemporan. Eu cred că trebuie să fim responsabili, să dăm socoteală pentru fiecare euro pe care l-am uh, cheltuit Apoi, mai există un punct anunțat deja de doamna raportor Ortiz. În trecut, am uh, spus câteva lucruri pe marginea acestui uh, punct, însă se pare că conferința președinților a ajuns la o altă concluzie decât comisia noastră și decât uh, cele hotărâte în ședința plenară și apoi un alt punct de care nu ar trebui să uităm În legătură de uh, componența conferinței președinților, de componența membrilor de uh, delegațiilor, toate acestea duc la sporirea cheltuielilor administrative și deseori când uh, sunt uh, organizate anumite călătorii pe mari distanțe, cred că nu este nevoie să participe toată lumea la aceste călătorii, pentru că ar fi o posibilitate de a face anumite economii. Și o ultimă remarcă în legătură cu exercițiul bugetar 2012-2013, eu am cerut întotdeauna o evaluare externă a propriului nostru buget. Mie mi se pare că noi depindem prea mult de informațiile pe care ni le pun la dispoziție proprii noștri funcționari și nu înțelegem care este necesitatea reală anumitor, un, anumitor cheltuieli. Și cred că uh, a venit momentul să cerem unei organizații externe să analizeze cu mare atenție propriile noastre cheltuieli bugetare pentru a vedea dacă nu putem evita anumite cheltuieli, eventual să avem anumite reduceri bugetare. Acestea sunt remarcile mele și mă bucură colaborarea viitoare cu raportoarea. Vă mulțumesc! și eu doresc să iau poziție vis-a-vis -vis de una din întrebările puse de dumneavoastră. După ce am discutat cu serviciile din uh, Parlament, s-a prevăzut o dezbatere dedicată descărcării bugetare în ședința plenară și astfel rezoluția votată va deveni o realitate. Deci am întrebat în legătură cu acest punct și vă dau acum acest uh, răspuns. Vă puteți aștepta să avem uh, o asemenea dezbatere. Acum are cuvântul colegul De Jong. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului uh, Gebrandi, care cred că a afirmat exact ce aveam și eu uh, de zis. Nu pot decât să spun că sunt în totalitate de acord uh, cu uh, dânsul. Sunt gata să-l sprijin. Sunt câteva aspecte care ies în evidență în comparație cu celelalte. Sunt chestiuni în legătură cu care cetățenii europeni ne adresează întrebări. Este vorba despre remunerație. Domnul Grebarandi s-a uh, referit la acest uh, aspect, la uh, diurne, de exemplu cred că un contabil poate uh, verifica așa cum trebuie uh, aceste aspecte. Nu putem să facem totul doar în interiorul instituției. Oamenii de rând nu înțeleg de ce noi uh, avem dreptul la 4300 de euro în plus, fără niciun fel de justificări, fără niciun fel de motiv real pentru aceste sume, pentru a primi aceste sume. În al doilea rând, și aici putem lega această problematică de ceea ce s-a spus până acum, E bine, putem vedea că sunt tot felul de alocații care uh, sunt uh, plătite, uh, plăți pentru deplasare, să spunem, care ar putea fi acoperite în schimb de diurne. S-ar putea ca locațiile de călătorie așadar să fie acoperite din uh, diurne. Încă o dată uh, învărtășesc ceea ce a spus aici domnul Gebrandi. Cred că televiziunea Parlamentului poate fi uh, utilă unor jurnaliști în general, însă uh, pentru public uh, statisticile arată că această televiziune nu este de niciun uh, ajutor. S-ar putea, în schimb, modifica puțin uh, lucrurile uh, astfel încât să existe un uh, serviciu la cerere pentru uh, jurnaliști doar. Nu ne putem imagina că ajungem prin acest canal de televiziune direct la cetățeni, pentru că asta nu se întâmplă, de fapt. Din acest text putem uh, vedea că pur și simplu uh, nu reușim să rezolvăm uh, chestiunea unei televiziuni care pur și simplu nu funcționează. Nu mai intru și în alte detalii pe care le-am uh, discutată uh, și anterior, însă cred că formularea pe aici pe acolo trebuie uh, modificată. Vom înainta mai multe amendamente, deși împărtășesc foarte multe dintre cele spuse de uh, doamna raportor. Cred că discuția în legătură cu descărcarea și cu cheltuielile s-a dovedit a fi foarte constructivă. Cred că a subliniat clar anumite aspecte unde s-au făcut, de exemplu, economii în trecut, um, unde oamenii au controlat așa cum trebuie modul în care se uh, cheltuiau banii, însă cu siguranță putem face progrese și de acum înainte. Vă mulțumesc. De Jong. Vă mulțumesc, domnule De Jong. Domnul Gariga are acum cuvântul. Eh, perdón, presidente. Eh, mi pregunta, observa... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe raportoarea pentru acest proiect de raport. Și vreau să mă refer la punctul 55, politica de imobiliare a Parlamentului. și efectele care au fost uh, detectate pentru a doua oară consecutiv la capitolul infrastructură, care este extrem de important uh, pentru noi. Uh, am avut probleme cu hemiciclul și aici și la Strasburg Acum avem o problemă serioasă chiar la Bruxelles care afectează organizarea plenarelor. Nu mai putem organiza o plenară în Bruxelles și costurile pentru reparații în ambele cazuri trec mult peste economiile pe care le-am tot făcut an de an. Aș dori, deci, să rog pe raportoare să fie un pic mai dură în uh, această privință și să solicită responsabilitatea din partea administrației Parlamentului. Cum este posibil ca ambele hemicicluri să aibă probleme structurale grave într-o perioadă de 20 de ani și ce instrumente are administrația pentru a evita o plată dublă pentru o problemă structurală. O structură care a dat dovadă că nu este una sigură în ultimii 20 de ani. Cred că trebuie să apărăm banii contribuabililor și deci aș solicita, i-aș solicita raportarea să fie un pic mai dură în recomandările uh, respective la această parte de raport. Mulțumesc! Vielen Dank, Kollege Gariga! Vă mulțumesc, domnule Gariga! Are acum cuvântul colegul nostru, domnul Gaier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Um, doresc să dau curs cererii exprimate de colegul nostru Rubic și nu mă voi uh, referi la toate punctele la care dorisem inițial. Trebuie să îl uh, reprezint pe raportorul nostru din uh, umbră, care trebuie să fie astăzi prezent în România dar dorința dumnealui nu este de a modifica în mod esențial proiectul de raport al doamnei Ortiz. Aș dori să vă atrag atenția asupra a doua, a doua puncte. Cred că ar fi bine să, să avem aceste dezbateri bugetare mai mult pe viitor. De când sunt membru al acestui Parlament European, am văzut că se poartă bătălii în cadrul acestei comisii, dar care nu au niciun uh, rol în afara acestei comisii. Și vă dau un exemplu, această, această televiziune Europal TV. Cred că întotdeauna a fost criticată această, acest post de televiziune. Se spune că cetățenii europeni nu sunt uh, interesați de acest canal de televiziune, e bine, dacă discutați cu uh, experții din domenii, puteți să vedeți că 20 de, de stații de televiziune preiau emisiunile acestui canal de televiziune și le transmit mai departe. Deci, cine consideră că acest instrument nu este interesat, atunci poate uh, am putea să punem întrebarea altfel, legată mai mult de transparența lucrărilor acestui Parlament. Apoi, al doilea punct, diurnele generale. Într-adevăr, există culturi diferite pe continentul european. Eu cunosc o țară, și nu este vorba de regatul țărilor de jos, o țară în care um, de fiecare dată parlamentarii ne cer să dăm dovadă pentru fiecare euro cheltuit. Este o tradiție din statul respectiv pentru că este o tradiție, un lucru aplicat și uh, parlamentarilor din uh, Olanda. Acest lucru, de exemplu, nu este valabil în Germania. S-a încercat, s-a ajuns până la Curtea Constituțională la de a obliga uh, deputații să dea socoteală pentru fiecare cent primit. Uh, Curtea, de, Curtea, de, Curtea Constituțională Germană a refuzat o asemenea abordare, spunând că nu este nevoie de să dai socoteală pentru fiecare euro primit. Deci, există această temere că o parte a diurnelor este folosită pentru a spori propria plată. S-a folosit și acest uh, argument uh, în fața Curții Constituționale din uh, Germania. Din nou, uh, acest argument a fost uh, respins. Deci, poate ceea ce propuneți dumneavoastră este un lucru obișnuit la dumneavoastră acasă, însă acest lucru nu este valabil peste tot. Și eu nu pot să recomand uh, europarlamentarilor din Germania să fie de acord cu propunerea dumneavoastră și în legătură cu acest punct, permiteți-mi să mai spun că în statele în care și din nou este vorba de diferențe culturale aici. În statele în care există o transparență totală când vine vorba de sumele forfetare alocate parlamentarilor, când vine vorba de cheltuielile legate de administrarea biroului, există diferențe majore legate de cheltuielile cu asistenți. Deci, nu trebuie să uităm uh, uh, situația de ansamblu. Dacă este să ne referim la toate aceste puncte, la toate aceste detalii, nu vom mai putea lucra deloc în cadrul Parlamentului nostru. Grupul nostru politic în trecut a redactat un uh, document uh, de lucru prin care spunem că noi uh, apărăm uh, drepturile existente ale parlamentarilor europeni, dar suntem de acord cu orice măsuri suplimentare de economisiri bugetare. Vă mulțumesc, care acum cuvântul domnul Paul Rubi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu raportoarei și uh, nu trebuie să uităm că anul viitor urmează alegeri. Și în acest context este important să vedem care este imaginea europarlamentarilor în mass media. Și în ultimii ani am remarcat că trebuie să facem ceva pentru a pentru ca munca uh, depusă de europarlamentar pentru cetățeni să fie cât mai transparentă. Tocmai de aceea Salut uh, propunerile făcute aici în Parlamentul European ca prin intermediul uh, anumitor programe, cum este STOA, să implicăm și să informăm cât mai mult uh, publicul. Foarte important, în, foarte important în acest context sunt noile platforme de tip Facebook sau Twitter sau Voxbox, prin intermediul uh, cărora europarlamentarii se pot adresa opiniei uh, publice. Uh, toate aceste lucruri trebuie sprijinite. Acest lucru este valabil și pentru Euro, Europal TV. Și este foarte important să putem face aceste uh, diferențieri. Și mie mi se pare că comunicarea cu publicul s-a îmbunătățit foarte mult în, ultim, în ultimele luni este un lucru care trebuie lăudat. Trebuie să lăudăm funcționarii din Parlamentul European care au încercat să se gândească la îmbunătățirea transparenței uh, activităților Parlamentului European. Este foarte bine, de exemplu, că cetățenii europeni ne pot asculta acum pe internet pentru a vedea exact cum se desfășoară activitățile noastre. Vă mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să intervină și înainte de a da din nou cuvântul raportare, în calitatea de președinte a Comisiei de Control Bugetar, aș dori să mă refer la un lucru pe care voisem să-l discutăm mâine cu președintele Parlamentului, domnul Schulz. Din păcate, dumnealui este bolnav și trebuie să amânăm această întâlnire, dar biroul dumnealui ne-a propus o nouă dată pentru această întâlnire, 19 martie, și cred că este important ca noi, membrii Comisiei de Control Bugetar, să discutăm cu membrii din alte comisii parlamentare, astfel încât să ajungem la un numitor comun vis-a-vis -vis de necesitățile tehnice care să ne ajute să lucrăm mai eficace, astfel încât să ne putem concentra asupra lucrurilor uh, esențiale și să nu repetăm toate aceste puncte în fiecare discuție a descărcării bugetare. De fiecare dată când discutăm de sume forfetare, cred că ar trebui să avem o dezbatere principială despre aceste sume forfetare. Vă duc uh, aminte că în cadrul discutării reglementărilor uh, financiare am dat posibilitatea statelor uh, membre, când vine vorba de folosirea uh, fondurilor uh, de coeziune și a fondurilor din uh, agricultură să recurgă la asemenea uh, sume forfetare. Acest un sistem diferit poate ar fi mai precis, dar prin intermediul sumelor forfetare există o sarcină administrativă mai redusă, deci trebuie să luăm o hotărâre. Ce ne dorim până la urmă? și nu cred că are rost să intrăm într-un conflict, pur și simplu să, trebuie să luăm o decizie legată de metoda pe care dorim să urmăm. Vedem însă că de fiecare dată se tot discută acest punct și ar fi bine dacă Parlamentul European ar putea lua o decizie definitivă din acest punct de vedere pentru a ne putea concentra, după cum am spus, asupra punctelor esențiale. De exemplu, ar trebui să vedem cum putem ajunge în situația în care să fim, să ne bucurăm de adevărată egalitate de șanse cu Consiliul. Pentru că Consiliul, de exemplu, poate recurge la capacitățile administrative din statele membre. Dacă este să comparăm aceste resurse ale Consiliului cu resursele din Parlamentul European, atunci resursele Parlamentului European, chiar și în comparație cu anumite parlamente naționale sau în comparație cu Congresul European, sunt mai degrabă modeste. Și ar trebui să fim totuși pe un picior de egalitate cu guvernele pe care ar trebui să le uh, monitorizăm, să le controlăm sau cu Consiliul pe care ar trebui să-l monitorizăm acest, uh, acest punct îl vom discuta și cu conferința uh, președinților, în momentul în care vom discuta și despre modalitatea de funcționare a comisiilor parlamentare. Vă mulțumesc din nou și acum dau din nou cuvântul raportoarei. Președinte. Agra. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile făcute. O să analizăm amendamentele în detaliu. A apărut din nou această problemă a Europarl TV și în raport vorbim despre un studiu de, uh, pentru a vedea cât de eficiente sunt costurile uh, este o situație destul de serioasă aici și statele membre cred foarte adesea că munca noastră de aici e la o distanță foarte mare, dar în același timp trebuie să uh, ținem sub control costurile Europal TV, trebuie să găsim o cale de mijloc. Și cred că o să încercăm să găsim un consens în cadrul grupului pentru a arăta că acest post trebuie să fie eficient și eficace pentru că altfel nu are niciun rost să mai existe. La punctul 55, clădiri, clădiri cu o vechime de 20 de ani sau mai mare, am vorbit cu uh, secretariatul general și cu directoratul general pe această temă pentru că până la urmă clădirile de 20 de ani n-ar trebui să fie chiar atât de vechi, pentru a vedea dacă putem face o plângere, dacă nu este cumva prea târziu. De asemenea, problema propriului nostru buget și verificarea cheltuielilor, Cred că toată lumea știe cât câștigăm noi și care sunt justificările și care sunt regulile pentru utilizarea acestor bani. Noi, bineînțeles, am solicitat transparență. Și am intrat în foarte multe detalii pentru a vedea esența acestui subiect, pentru că ar putea duce la o situație foarte puțin avantajoasă pentru noi. Mulțumesc! Okay, Eva, die... Îți mulțumim, Efa. Termenul de depunere amendamentelor este în marți, 26 februarie, la ora 12. Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, numărul 5. Este vorba de lupta împotriva uh, fraudei fiscale și discutăm și paradisurile fiscale. Raportor este Bart Stas. Comisia responsabilă pe fond este Comisia Econ. Dar acum dau cuvântul uh, raportorului. Bart, ai cuvântul. Uh, aviz raport al uh, Comisiei Economii. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este un aviz care privește lupta împotriva fraudei fiscale. Având în vedere că nu avem foarte mult uh, spațiu, a trebuit să prezint acest uh, aviz foarte rapid pentru că Comisia Econ vrea să uh, îl supună la vot până la finalul lunii martie. Deci trebuie să mergem foarte rapid. Sunt 12 alinate și o să încerc să subliniez câteva subiecte importante. Nu doar pentru a sublinia situația nefericită din acest moment a acestui tip de fraudă, dar și pentru a sublinia încă o dată subiectele pe care le-am discutat și în rezoluții anterioare. În primul rând, încerc să subliniez dimensiunea, magnitudinea acestei probleme. Există studii care au arătat că evitarea uh, fiscală este totalul bugetului pentru asigurări de sănătate în toate cele 27 de state membre. Deci vă dați seama cât de mare este problema. Dacă ar fi să recuperăm cumva acești bani, atunci deficitul, uh, deficitele din UE ar putea fi uh, plătite în 8,8 ani. Una dintre probleme este definiția, pentru că noi lucrăm cu o definiție destul de depășită a paradisurilor fiscale și între timp au apărut noi forme de tehnologie și, bineînțeles, infractorii au găsit tot felul de chichițe și portițe pentru a folosi aceste paradisuri fisca ă, fiscale și pentru a evita să plătească impozite. A existat un studiu care s-a referit la țările de jos, care a arătat că niște firme aveau o cifră de afaceri de 8 mii de milioane de euro. Despre asemenea sume vorbim aici. Al treilea aspect este că noi, ca Comisie pentru Control Bugetar, trebuie să subliniem faptul că acest tip de practici au un efect destul de neplăcut în ceea ce privește disciplina companiilor, în special IMM-uri care nu mai sunt deloc încurajate să-și plătească impozitele. pentru că multinaționalele sunt cele care încearcă să evite impozitarea și atunci IMM-urile nu înțeleg de ce ele ar trebui să nu folosească aceleași practici. Deci aceste companii mari dau un exemplu prost care ajunge să devină normă. Al patrulea aspect este că noi, la Comisia Cont, am mai văzut această uh, problemă uh, apărând și reapărând mereu. Companiile mari de tutun trebuie să plătească sume uriașe de bani datorită unor acorduri la care am ajuns cu ele, dar vedem că, în spiritul acordului, acești bani ar fi trebuit folosiți pentru măsuri antifraudă, dar doar 10% din aceste, de fapt 9,7% uh, din acești bani ajung uh, la comisie, dar 90% ajung înapoi la statele membre și statele membre nu îi folosesc întotdeauna pentru măsurile antifraudă ci pur și simplu reintră aceste sume în bugetul statelor membre. Apoi, un punct specific legat de TVA și o să subliniez uh, influența negativă a fraudei TVA, care nu se referă doar la lipsa de venituri pentru statele membre, pentru că vin mai puțin bani la buget uh, din cauza acestui fapt, dar afectează și bugetul UE, pentru că o parte din plățile TVA ajung la bugetul UE. Dar, indiferent de asta, uh, frauda are un efect negativ asupra modului în care uh, funcționează piața internă și duce la o distorsionare a concurenței între agenții economici. Alinatul 6. Am subliniat faptul că sistemul TVA aduce mulți bani la buget și un studiu al Parlamentului European a spus că în 2009 acesta a reprezentat 21% din buget. Bineînțeles, există și costuri inutile de conformitate un lucru pe care îl, uh, în care am intrat în detaliu în alinatul 7 pentru colectarea de TVA. Este un model care a fost aplicat uh, de la bun început, deși economia s-a schimbat destul de mult și noi folosim în continuare același sistem învechit. Deci poate a, faptul că acest sistem nu a fost actualizat înseamnă că pierdem și mai mulți bani. Punctul 8 este un punct care se referă în special la Consiliu, pentru că de câțiva ani există două directive ale Consiliului care au fost blocate în ceea ce privește un mecanism de reacție rapidă și un sistem de colectare inversă acolo unde Comisia Antifraudă și această comisie au spus că există o problemă cu faptul că lucrurile sunt blocate în Consiliu și ar trebui să subliniem acest lucru. Anatul 9. Este într-adevăr important ca sistemul să funcționeze bine, pentru că dacă sistemul de cooperare, dar nu doar între sistemele de impozitare care trebuie să colecteze TVA-ul, ci și uh, cooperarea absolut esențială cu autoritățile vamale, pentru că aici vorbim de importuri și de taxe vamale și dacă nu există cooperare la nivelul autorităților vamale, asta nu înseamnă doar pierderea eficienței, ci înseamnă că este mult mai ușor să eviți plata impozitelor și autoritățile fiscale din multe state nu au acces direct la date care le stau la dispoziția autorităților vamale. Pare să nu există nicio posibilitate de a avea o verificare încrucișată, ceea ce înseamnă că sistemul este slăbit din această cauză și cred că autoritățile ar trebui să rezolve această problemă. Anatul 10 se referă la atmosfera în care mm, vedem uh, această luptă împotriva paradisurilor fiscale și a fraudei fiscale. Pentru că dacă vrei să iei măsuri împotriva acestor infractori, uh, procesul este unul de durată și vedem că serviciile polițienești uh, încearcă să facă față problemei, dar este un proces de durată, cum spuneam, și își petrec jumătatea din viață să uh, instrumenteze aceste cazuri și odată ce ai rezolvat o problemă pe care ai găsit-o, uh, te trezești că pedepsele sunt foarte ușoare. Deci este esențial să menționăm acest lucru uh, pentru că știm că există oameni care lucrează cu asta zi de zi și se chinuie și trebuie să ne asigurăm că luăm în serios această uh, problemă. Apoi, încă două elemente. În primul rând, uh, e-government și posibilitatea de a utiliza aceste instrumente electronice pentru lupta împotriva, o luptă mai eficientă împotriva fraudei fiscale. Aceste instrumente trebuie să fie încurajate, lucru pe care l-am menționat în alineatul 11 și la alineatul 12 uh, mă adresez Comisiei și statelor membre pentru a vorbi despre codul uh, VAMAL modernizat, pe care l-am discutat de mai multe ori aici în această comisie. Am uh, transmis și un aviz către Comisia ECON, care este comisia responsabilă pe fond, și Acesta este un lucru pe care l-am menționat explicit în ultimul alineat. Cred că termenul de depunere a amendamentelor este 26 februarie, deci e cam din scurt. Dar asta este din cauza că Comisia responsabilă pe fond vrea să se miște foarte repede și aștept cu interes întrebări sau comentarii din partea colegilor. Ia, vielen Dank. Äh. Vă mulțumesc. Înainte să dau cuvântul colegilor, Salut alături de noi și pe reprezentanții Comisiei, domnul Raboni din partea Direcției Generale Taxud și domnul Ghilisă pentru Direcția Generală Buget și domnul Hank Michael din partea Olaf este alături de noi. Dau acum cuvântul colegilor care s-ar putea să aibă întrebări pentru comisie sau pentru Olaf înainte să dau cuvântul comisiei. Domnul Rubiș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru că a abordat foarte bine această temă. În Europa avem uh, IMM-urile care au o sarcină fiscală imensă. Ele reprezintă 50% din uh, PIB-ul european plătesc 80% din impozite și dau de lucru la două treimi din populația europeană. Cred că ceva nu este în regulă cu acest uh, tablou. Nu este corect ca persoanele fizice autorizate și întreprindere mici și mijlocii să plătească atât de multe impozite. Pe de altă parte, vedem că concernele internaționale reușesc să găsească modele de optimizare a Uh, impozitelor, astfel încât să evite până la urmă plata acestor impozite. Aș dori să vă pun uh, o întrebare legată de uh, taxa pe tranzacții financiare. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să se ocupe tocmai de aceste activități transfrontaliere și să mediteze la impozitarea lor Tocmai de aceea se pune întrebarea dacă nu am putea să aplicăm această taxă și în domeniul microcreditelor, astfel încât să creăm o, un anumit, uh, o anumit grad de compensare pentru aceste microcredite. Cred că de exemplu, Slovacia a reușit să creeze un uh, sistem, după ce a aderat la Uniunea Europeană, un uh, sistem care promovează pregătirea profesională și crearea de locuri de muncă și un model care combate dur frauda și evaziunea fiscală. Și aș dori să mulțumesc în acest context și Comisiei pentru că se gândește la această egalitate de șanse pe viitor. Vă mulțumesc, domnule Rubi, și are cuvântul domnul De Ionc acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor, domnul Stas. Este foarte dificil ca într-un simplu aviz să transmiți într-un spațiu atât de restrâns tot ce trebuie spus într-un domeniu atât de complex. Și sper că putem adăuga la ceea ce a spus raportorul, în spiritul prezentării sale, câteva amendamente și asta o să încercăm să facem. În versiunea în limba engleză, nu știu dacă restul lumii are și versiune în alte limbi, se folosește sintagma tax evasion, de sus până jos ceea ce face o confuzie cu evitarea impozitării. În prezentarea domnul Stas a spus evitarea impozitării și pe bună dreptate. Am vorbit de cei 8,8 ani de care am avea nevoie pentru a uh, plăti deficitele din UE cu banii recuperați nu din uh, evaziunea fiscală, ci din evitarea de a plăti impozite. Deci cred că ar trebui să, să ne exprimăm cât mai exact cu putință. Apoi, cred că e important să stabilim de la bun început un principiu care este foarte logic și anume să ne concentrăm asupra TVA-ului și a altor tipuri de evitare uh, a plății impozitelor, acolo unde ies cei mai mulți bani. Este un principiu de bun simț, dar acesta nu a fost uh, semnalat aici. Și, bineînțeles, poți să uh, respecti regulile și totuși să nu plătești niciun fel de impozit datorită acordurilor care există și care sunt în vigoare și se poate uh, să existe o dublă neimpunere ceea ce înseamnă că oamenii ar putea să evite să plătească orice fel de impozite. Cred că trebuie să uh, ne uităm la acordurile fiscale ca făcând parte din problemă, pentru că țările de jos au devenit o adevărată interfață pentru tot felul de oameni care semnează uh, asemenea acorduri fiscale cu uh, alte țări uh, uneori cu niște țări destul de uh, suspecte, care au niște practici destul de suspecte și cred că trebuie să existe un fel de responsabilitate la nivelul UE. Apoi, nu putem evita OCDE. Săptămâna trecută au venit cu un raport care cred că ar trebui să fie menționat, pentru că OCDE în trecut a încercat să rezolve problema Uh, evaziunii fiscale și a evitării uh, plății impozitelor și cred că ar trebui să uh, menționăm acest lucru și să-i acordăm un pic de atenție. Nu văd nimic aici legat de sancțiuni, de penalități. Atunci când vorbim despre companii care au scutiri Spre exemplu, dacă o companie a Uh, evitat să plătească impozitele, acesta ar trebui să nu aibă acces la niciun fel de uh, licitații sau achiziții publice pe viitor. Cred că putem uh, analiza regimul 28 și putem analiza baza de impozitare din diversele statele membre și atunci, dacă am avea o abordare comparabilă, situația s-ar îmbunătăți. Cred că este un raport excelent, cred că împărtășim cu toții aceste țeluri. Trebuie doar să le punem pe hârtie. Ja, vielen Dank. Als nächstes Herr Mulder. Ja. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Mulder. Nederlands is bijna de voertaal eh, vanmiddag, dus ik zal het maar in het uh, Nederlands uh, spreken. Văd că astăzi uh, foarte mulți colegi din Olanda iau uh, cuvântul și doresc să spun și eu câteva lucruri, mai ales când vine vorba de paradisurile fiscale. Titlul raportului cred că este combaterea evaziunii fiscale, a fraudei fiscale și a paradisurilor fiscale. Însă, ce se întâmplă în uh, Olanda se întâmplă în mod com- complet legal. Am atras atenția asupra acestei situații Parlamentului din Olanda și dacă am înțeles eu bine lucrurile, Camera Deputaților a inițiat o anchetă pentru a vedea dacă într-adevăr trebuie adoptată această măsură sau nu pentru că nu cred că se discută de evaziune fiscală în Olanda. Oricum, situația este următoarea. Pe plan european nu putem evita în mod uh, complet uh, evaziunea fiscală. Este vorba, de exemplu, de acest procent de 90% din uh, accizele pentru tabac care ajung la statele membre. Eventual ar trebui să încercăm să modificăm aceste hotărâri care au fost uh, luate deja în contextul discutării noului cadru financiar multianual și în contextul discutării măsurilor de uh, reducere, de economisire bugetară. Cred că aceste venituri din accizele pentru tutun ar trebui să revină mai degrabă în Uniunea Europene. Ar trebui să analizăm în detaliu aceste aceste prevederi, poate Uniunea Europeană ar trebui să primească mai mult de, de uh, cele 10%, mai ales dacă uh, nu, dacă aceste mijloace, aceste venituri nu sunt uh, cheltuite de statele membre pentru a combate evaziunea fiscală. Mulțumesc, domnul Odi are cuvântul. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc și eu uh, raportorul. Este un subiect asupra căruia dânsul se pleacă în mod regulat. Aș dori să mulțumesc pentru acest uh, raport. Am trei uh, comentarii. Mai întâi, în legătură cu frauda internațională. Vedem uh, bine că după mai multe reuniuni G20 s-au tot deschis piețele, asistăm la o globalizare și așa se pune și problema marii fraude internaționale. Și mă întreb care ar putea să fie contribuția Uniunii Europene uh, a funcționarilor noștri, a sistemelor noastre informatice, pentru a putea să ne aducem și noi uh, uh, contribuția la această luptă cu frauda internațională care devine realmente problematică. Se pare că există acumulări uh, de capital extraordinar în anumite locuri în lume. Uh, sunt tot felul de acțiuni ilegale și cred că ar trebui să luptăm cu uh, acestea. Poate că ar trebui să introducem aici un alineat uh, prin care să spunem că prin tratatele comerciale bilaterale în Uniunii Europene am putea să avem capitole de cooperare în legătură cu acest subiect al fraudei de orice natură, de orice fel, mai ales frauda fiscală. Și așa ne atingem de paradisurile fiscale, de tot ceea ce înseamnă fraudă fraudă fiscală internațională. Mai e un al doilea punct uh, despre care nu se vorbește în acest raport. Uh, am citit în presă că există fraudă a sistemelor uh, de um, cote de dioxid de carbon. Oare n-am putea introduce un aliniat în acest raport în legătură cu acest tip de fraudă? Asta pentru a vedea care sunt rezultatele luptei cu acest tip de fraudă. Iar al treilea comentariu al meu se leagă de alineatele 9 și 12, unde se face referire la vam. Aici putem să amintim rapoarte, vizite pe care le facem, rapoarte ale curții de uh, conturi, uh, însă reamintesc faptul că vămile sunt una dintre competențele Uniunii Europene. Nu avem noi foarte multe competențe, avem agricultura și avem uh, și uh, vămile. Sunt raportor deja, am fost raportor acum câțiva ani uh, în legătură cu uh, legătura dintre calitatea vămilor și comerțul internațional și am identificat și atunci această problemă. Atunci propuneam ca Uniunea Europeană să creeze o funcție publică vamală, adică vămile să fie sub autoritate europeană. Atunci mi s-a spus, Doamne ferește, nu putem face așa ceva. Miniștrii mi-au spus că nu există nici măcar fonduri pentru un astfel de proiect dar e clar, acesta nu ne-ar fi costat uh, foarte mulți uh, bani, era vorba doar de înființarea unei autorități uh, europene în domeniu. Am propus atunci ca, dacă nu avem această autoritate, măcar să elaborăm un studiu. Am putea um, verifica puțin, măcar pe termen mediu, ce, se, ce s-ar întâmpla dacă aceste vămi s-ar supune unei autorități europene a vămilor pentru a evita sistemul actual în care există o anumită competență europeană, însă ă, statele membre până la urmă sunt cele care intervin în problema vămilor, pentru că uh, sunt, aceste vămi sunt reglementate la nivel național și chiar dacă se confruntă cu uh, fraude internaționale și așa mai departe. Aici intervin și uh, chestiunile care țin de respectarea criteriilor uh, comerciale, însă uh, nu vreau să detaliez pentru că aceste detalii nu ar trebui să se regăsească într-un astfel de raport. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Macovei. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În 2011, dimensiunea economiei uh, negre a fost estimată la 90% din PIB-ul european, asta înseamnă 2,4 uh, miliarde de euro. De altfel, uh, miliarde de euro rămân offshore, neraportate, Uh, nedocumentate. Uh, frauda TVA reduce veniturile uh, naționale, are impact direct asupra bugetului european, din moment ce TVA-ul constituie o parte substanțială din resursele proprii. Mai mult decât atât, frauda fiscală subminează funcționarea, funcționarea pieței interne și previne concurența loială. Lupta cu frauda fiscală și cu evaziunea fiscală ar trebui să presupună mai multe direcții. Una ar fi îmbunătățirea colectării uh, impozitelor. Nu voi intra în detalii în legătură cu mecanismele concrete, uh, însă e clar că acestea trebuie îmbunătățite. Deja ele se schimbă în anumite state membre, în state membre în care uh, colectarea impozitelor este sub 10%. O a doua direcție ar trebui să fie o cooperare transfrontalieră între administrațiile fiscale ale statelor membre și această cooperare ar trebui la rândul ei consolidată. Bineînțeles, uh, lucrurile trebuie îmbunătățite. Același lucru este valabil și pentru cooperarea transfrontalieră uh, cu statele din afara Uniunii Europene. Aici vorbim despre bani care uh, trec de frontiere în câteva secunde și trebuie să acționăm împreună pe principiul urmăririi banilor dincolo de frontiere, indiferent dacă acestea sunt frontiere interne sau externe ale Uniunii Europene. Apoi, în ceea ce privește problema cooperării transfrontaliere între statele membre ale Uniunii Europene, aș avea o întrebare de adresat uh, Comisiei. Uh, Comisia a lansat deja uh, evaluarea de impact în legătură cu codul de identificare fiscal european și dacă are deja rezultate preliminare. Apoi s-a propus să existe o răspundere comună și solidar uh, în legătură cu uh, normele fiscale din statele uh, membre, mai ales cu privire la um, înaintarea la timp a declarației cu privire la TVA. Oare putem să organizăm o discuție în legătură cu acest subiect? O altă direcție se referă la dezvoltarea unor instrumente capabile să lupte cu orice schemă de fraudă fiscală și evaziune fiscală. Și aș dori să vă dau un exemplu. Între iunie 2008 și decembrie 2009, o sumă de aproximativ 5 miliarde de euro a fost uh, pierdută uh, din pricina neîncasării TVA-ului uh, în ceea ce privește uh, schimbul de emisii de dioxid de carbon. Salut propunerea Comisiei uh, de uh, a înființa un mecanism de reacție rapidă uh, însă acest mecanism, în conformitate cu directiva actuală, este blocat în Consiliu. Întrebarea mea pentru Consiliu este când are de gând Consiliul să facă progrese în legătură cu această directivă cu privire la mecanismul de reacție rapidă. Și un ultim comentariu. Complexitatea legislației cu privire la uh, TVA aici aș dori să spun, ca și în cazul achizițiilor publice de altfel, că atunci când legislația este complexă, greoaie și cuprinzătoare. E foarte ușor să găsești uh, portițe de uh, scăpare și uh, astfel uh, să găsești posibilități de a uh, frauda. O legislație simplă, clară și transparentă în acest domeniu ar reprezenta o garanție că legea ar fi aplicată și că astfel am avea mai puține uh, posibilități de fraudare. Mă opresc aici și vreau să spun că apreciez cu adevărat raportul redactat de domnul raportor și, cum spuneau și alți colegi, uh, să sperăm că vom avea până la urmă un raport uh, foarte bun. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Warren, are cuvântul. Yeah, uh, thank you, Chair. Can, can I also... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului pentru raportul său excelent. Eu sunt uh, raportor pe o temă similară în acest uh, an, mai ales când vine vorba de frauda legată de TVA și frauda legată de accizele pentru tutun, pentru uh, țigări. Știm foarte bine că Comisia Bugetară va discuta și această temă pe viitor. Am uh, discutat cu Comisia și cu Olaful despre acest punct foarte grav și un lucru care Uh, mi-a rămas după aceste schimburi de opinie a fost că fiecare stat membru folosește un alt sistem, lucru care duce la probleme. Cred că statele membre știu ce se așteaptă din partea lor, însă există în continuare diferențe de folosire a sistemelor de control, diferențe de punere în aplicare a legislației și dumneavoastră v-ați referit la acest lucru în intervenția dumneavoastră. Întrebarea nu este adresată dumneavoastră, ci mai degrabă Comisiei. Ce se face, drept urmare, pentru a ne asigura că statele membre pun în aplicare un sistem coerent de control, de punere în aplicare și de sancționare a acestor fraude? Vă mulțumesc. Colegul nostru, s are acum cuvântul. Thank you. Uh, I... Vă mulțumesc. Eu aș dori să mă refer Sorry. Uh, on Mr. Odi's uh, proposition about... Uh... Aș dori să mă refer la propunerea făcută de domnul Odi și uh, îmi permite să vorbesc în, uh, în, în uh, greacă. Este vorba de vame. Când vine vorba de vame, de vâm, este clar că există peste tot corupție în toate autoritățile vamale, o corupție foarte răspândită. Corupție regăsită la nivel european. Foarte multe din uh, granițe, granițele europene au probleme din punctul de vedere al uh, transparenței. Drept urmare, propunerea domnului Odi de a avea o adevărată dimensiune europeană, o politică europeană, un control european a autorităților vamale este o propunere cu care sunt de acord în totalitate. Eventual am putea să găsim o soluție de compromis care să conțină cel puțin o autoritate puternică europeană de controlare a acestor uh, puncte, pentru că, în practică, Olaf, în ultimii cinci ani, a efectuat aproximativ 600 sau 700 de anchete de investigații și în urma acestor anchete doar uh, 300 de cazuri au ajuns în uh, instanță. Deci avem nevoie de o intervenție mai puternică în acest sector și, în final, aș dori să vă mai spun o cifră pe baza uh, datelor uh, din raportul uh, special dedicat corupției din statele membre ale Uniunii Europene. În fiecare an vedem că există acest fenomen al uh, corupției mărunte în autoritățile vamale. Este vorba de 600 de mii de asemenea mită de mici dimensiuni care sunt plătite. Deci trebuie să facem ceva din acest punct de vedere. Vă mulțumesc, domnule Schilakakis. Și acum aș da cuvântul comisiei, pentru că totuși au fost puse câteva întrebări și comisiei. Nu știu cine dorește să intervină din partea comisiei. Domnul Ramponi, eventual, sau domnul Chilisa. Mulțumesc, domnule președinte. Voi răspunde la întrebările adresate în legătură cu fiscalitatea. E clar că trebuie să facem distinție între fraudă și evaziune fiscală. Evaziunea fiscală presupune folosirea mijloacelor legale pentru a evita sau a reduce impozitele, iar frauda înseamnă o utilizare ilegală. Chiar dacă moral sau economic, uh, evaziunea este și ea uh, condamnabilă. De aceea vorbim despre uh, planificare fiscală adesea. Există niveluri diferite pentru aceste infracțiuni, un nivel național care implică administrațiile fiscale și uh, eficacitatea lor de a lupta împotriva acestor fraude. Apoi mai avem și nivelul european care vizează în mod uh, concret cooperarea între statele membre, iar această cooperare, estimăm noi, la nivelul Comisiei, uh, se face pe baza unor instrumente juridice existente. Însă, statele membre sunt cele care nu folosesc la maxim aceste instrumente juridice existente și de aceea cred că, mai întâi, ar trebui să ne gândim exact la statele membre. Pe de altă parte, există și un aspect internațional, adică un aspect care merge dincolo de Uniunea Europeană și vizează statele terțe. Aici, cooperarea internațională este importantă. S-au dat exemple, mai ales în ceea ce privește uh, negocierea de către Uniunea Europeană Europeană a Tratatelor Comerciale. Ei bine, atunci când negociem, noi cerem întotdeauna introducerea unui uh, capitol care vizează transparența fiscală și cooperarea administrativă. Aceste lucruri funcționează cu anumite state, cu altele nu funcționează pentru că anumite state refuză includerea unui astfel de capitol uh, într-un tratat comercial. Apoi, la nivel uh, internațional, fiscalitatea se bazează mai ales pe convenții bilaterale. Așadar, convenții între un stat european și un stat terț. Ne putem pune următoarea întrebare, dacă nu cumva ar fi util să existe o negociere europeană cu un stat terț. Noi exact asta încercăm să solicităm statelor membre deja de multă vreme. În ceea ce privește TVA-ul, uh, noi acum reflectăm uh, la solicitarea unui mandat din partea Consiliului pentru ca Comisia să poată negocia o cooperare mai strânsă în ceea ce privește TVA-ul. Știți că în ceea ce privește TVA-ul, uh, în trecut, esențial era să ne axăm pe bunuri, pe mărfuri, dar dar acum două treimi din economie se bazează pe servicii. Și este foarte dificil să uh, putem controla importul de servicii în europeană, mai ales atunci când e vorba despre servicii electronice sau de telecomunicații. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de această cooperare internațională și această cooperare, după părerea noastră, ar trebui negociată de către Uniunea Europeană cu uh, partenerii internaționali. În ceea ce privește G20, s-a vorbit aici despre acest aspect, noi încercăm să consolidăm acest uh, uh, aspect, să uh, evităm tax planning-ul. Să ne gândim puțin în acest context la convențiile bilaterale. Uh, Uh, apoi s-a vorbit de frauda uh, cu dioxid de carbon. E bine, aceasta s-a uh, diminuat considerabil, practic am putea spune că aproape că nu mai există, însă s-a trecut la un alt um, tip de fraudă, frauda cu gaze și electricitate. Există o fraudă, mai ales pe piețele de gaz și electricitate și acesta este motivul pentru care Comisia și-a prezentat propunerea pentru un mecanism de reacție rapidă ne gândeam exact la oferirea unui, uh, unei baze legale pentru a permite statelor membre să uh, răspundă într-un termen de uh, o lună la fraudele urgente. Un stat membru a pierdut 3 miliarde de euro în două luni în contextul acestor fraude, de aceea este foarte important să fim foarte rapizi în lupta cu acest tip de fraudă. Uh, în ceea ce privește dimensiunea fiscală, acum 2-3 ani Comisia a solicitat statelor membre să uh, lucreze pe, uh, pe marginea acestei teme, însă statele membre au refuzat, estimând faptul că uh, Totul uh, ținea de dreptul penal, prin urmare statele membre nu trebuiau să uh, pornească spre o armonizare în acest uh, domeniu. În ceea ce privește tranzacții financiare, important este să evităm specula financiară și să nu ne atingem de IMM-uri. De altfel, mă gândesc că, că aplicarea acestei taxe pe tranzacții financiare n-ar trebui să atingă, în principiu, IMM-urile. Apoi, în ceea ce privește codul de identificare fiscală, ei bine, uh, deocamdată n-am făcut uh, un studiu în acest sens pentru a vedea în ce măsură această acțiune ar putea fi uh, inclusă într-un program de acțiune al Comisiei, însă va trebui să discutăm cu statele membre înainte să lansăm un studiu de impact, o analiză de impact în legătură cu acest cod de identificare pentru TVA. Atât doream să vă spun în legătură cu fiscalitatea. Pentru a vă oferi și alte informații, pot să vă spun că dosarul care vizează uh, mecanismul de autodichidare River Charge și mecanismul de reacție rapidă. Bine, acestea vor fi uh, discutate la următorul ECOFIN pe 5 martie, iar uh, ultima reuniune a Consiliului demonstrează faptul că o mare majoritate a statelor membre este pentru. De- nu există decât trei sau patru state uh, uh, membre care se opun în principiu și asta afectează problema unanimității. Mulțumesc, domnule președinte. Mhm. Ok. Mhm. darf ich auch der... Dau cuvântul și reprezentantului Direcției Generale Bugi pentru a răspunde celorlalte întrebări, dacă doriți. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu mai avem uh, foarte multe lucruri de adăugat acestei uh, discuții. Este vorba de uh, TVA și veniturile proprii pentru Uniunea Europeană legate de TVA. Cred că formularea este una corectă, însă se referă la un lucru care nu există în acest moment. Fra, desigur, frauda cu, în materie de TVA influențează propriile venite venite din uh, TVA. Însă, dacă este să comparăm aceste efecte cu frauda care are loc în materie de TVA în statele membre, uh, Uh, această fraudă nu este atât de mare. Și vă dau un exemplu. Dacă este vorba de o fraudă cu 100 de euro și luăm acum două exemple, două state membre, pentru că dimensiunea depinde de locul unde are loc această fraudă. Și mă refer acum la Belgia și la Olanda. Dacă este vorba de o fraudă de 100 de euro, atunci efectul concret asupra bugetului european uh, dacă această fraudă are loc în Belgia, atunci, în Belgia, este vorba de o sumă de 98,50 de euro 50. Deci, uh, venitul pentru Uniunea Europeană este de 1,5 euro. În uh, cazul Olandei este vorba de 75 de cenți, 75 de cenți. Deci nu un euro și jumătate. Deci, cele spuse la acest punct sunt uh, corecte, însă se sugerează că efectele ar fi asemănătoare, similare. Eu aș propune ca lucrurile să, fi, să fie puțin uh, diferențiate, pentru că dacă contribuabilul citește textul în această formă, va primi o imagine complet falsă. Cam acestea sunt uh, lucrurile pe care am dorit să le spun. Vă mulțumesc. Ținând cont de faptul că timpul zboară foarte repede, spune domnul președinte, vă mulțumesc pentru intervenția foarte succintă. Acum are cuvântul Olaf. Sau mai aveți o completare? Excuse me, Chair. Uh... Îmi cer scuze, domnule președinte. Sunt Michael Keane de la Resurse Tradiționale și reprezent uh, bugetul UE. Vreau doar să spun câte ceva legat de punctul 7, care sugerează faptul că modelul de colectare pentru TVA a rămas neschimbat și că, de aceea, duce la pierderi substanțiale în ceea ce privește taxele vamale. Uh, modelul TVA nu duce la pierderi în ceea ce privește uh, taxele vamale, pentru că uh, nu se aplică așa cum consideră raportul. Iar punctul 9 ar trebui să subliniez faptul că bugetul UE a face, sau Direcția Generală Buget face investigații regulate, punând accentul asupra controlelor vamale realizate de statele membre. Deci monitorizăm orice fel de măsuri de remediere care sunt luate pentru deficiențele găsite în cursul acestor controle și urmărim și concluziile inspecțiilor noastre și uh, concluziile curții pe lângă controlele realizate, uh, prezintă și rapoarte tematice în ceea ce privește controlele vamale către statele membre pentru uh, Comitetul uh, Consultativ în ceea ce privește resursele proprii. Spre exemplu, în 2011, a prezentat un raport tematic în ceea ce privește strategia de controle vamale. În 2012 uh, am vorbit despre proceduri și obiectivul prezentării acestor rapoarte este tocmai de a sublinia domeniile în care s-ar putea aduce îmbunătățiri controlelor vamale realizate de către statele membre. Thank you very much. Ich würde jetzt gerne noch um, Vă mulțumesc. Uh, i-aș da cuvântul și domnului Chemic Olaf din partea Olaf pentru că au fost adresate două întrebări concret Olaf. Și poate puteți lua poziție vis-a-vis -vis de rolul Olaf în contextul acestor întrebări. Sau ați putea să ne transmiteți un răspuns în scris, cum doriți. O întrebare doar. Uh, când va ajunge la final uh, primul acord uh, cu Philip Morris în 2016, pentru că celelalte sunt pentru 2020 și dincolo de 2020. Deci singura noastră oportunitate ar fi să facem ceva până în 2016, când se încheie primul acord. Vă mulțumesc. În final, dau cuvântul raportorului și vă atrag atenția că termenul de depunere a amendamentelor nu este pe data de 26 februarie, cum s-a spus, ci luni la ora 12, luna viitoare. 4 eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură că vorbim despre 4 martie și nu 26 februarie, pentru că avem mai mult timp la dispoziție ca să ne gândim la anumite lucruri. Dar mulțumesc tuturor celor care au vorbit, a vorbit destul de multă lume. Uh, domnule Ribich, taxa pe tranzacții financiare, ceea ce ați spus despre Slovacia, nu uh, pot să spun că sunt la curent, dar am putea avea o discuție bilaterală pentru a analiza lucrurile mai în detaliu. Uh, din partea domnului de Jung au fost patru observații, le pot prelua, dar vă pot spune că am un număr limitat de caractere pe care le pot folosi, deci putem folosi amendamente pentru a extinde lucrurile și pentru a le explica mai în detaliu. Ați uh, menționat niște lucruri importante, într-adevăr, uh, avoidance față de uh, evasion. Trebuie să ne asigurăm că lucrurile sunt reflectate așa cum trebuie și din păcate, nu am prea avut timpul necesar să facem reviziile. Raportul OCDE, într-adevăr, aveți perfectă dreptate, dar raportul nostru a fost publicat înainte de raportul OCDE. Deci poate ar trebui să punem uh, un amendament uh, în această privință. La punctele pe care le-ați menționat, uh, da, nu am nicio problemă să le preiau ca amendamente. Domnule Mulder, n-am vrut să atac doar țările de jos. Este doar un punct pe care l-am menționat în raport. Uh, Olaf ne-a răspuns deja la întrebarea legată de acordurile cu companiile de tutun. Trebuie să uh, așteptăm până în 2016. Dacă suntem realeși, vom uh, rezolva această problemă. Domnul Lodi și domnul Schilagachi s-au vorbit foarte bine despre sistemul VAMAL poate ar trebui să preluăm și aceste lucruri și să discutăm cu coordonatorii analizând subiectul mai larg al vămii și am putea avea chiar un raport pe această temă, pentru că acest subiect tot revine și frauda uh, este uh, extrem de extinsă. Doamna Macovei, ați vorbit chiar de un plan de acțiune ce ați sugerat dumneavoastră pentru a îmbunătăți uh, colectarea de impozite. și cooperarea ă, transfrontalieră. Evaluările de impact, dacă îl depuneți ca un amendament, o să încercăm să vedem cum îl putem ă, include în text. Ă, domnul Von, raportul pe care l-ați menționat, raportul dumneavoastră, da, cu siguranță putem avea niște răspunsuri și o să discutăm pe această temă. Și domnul Scalacakis, Cred că deja am răspuns uh, atunci când am, i-am răspuns domnului Odi. Uh, deci mă bucură să lucrez cu colegii, avem uh, puțin timp până pe 4 martie și după aceea o să discutăm în, în plenară la a doua jumătate a lunii martie. Mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz. Cred că putem trece de acest punct de pe ordinea de zi la următorul este vorba de celelalte instituții și um, termenul de depunere amendamentelor aici este 26 februarie și dau în primul rând cuvântul doamnei raportor, doamna Andreea Cescova. No, děkuji, pane předsedo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În acest an, împreună cu colegul Cernețchi din grupul nostru, ne-am împărțit sarcinile legate de descărcarea de gestiune pentru alte instituții. Aș dori să-l scuz pe domnul Cernețchi pentru că m-a rugat să citesc uh, propriile sale declarații în numele său și în același timp aș dori să vă întreb dacă în uh, declarația mea de introducere aș putea schimba ordinea instituțiilor, astfel încât să fac legătura mai întâi cu comentariile mele proprii și apoi să citesc uh, comentariile colegului. E în regulă așa? Dacă sunteți de acord, pot să continui. Bun, mulțumesc. La ultima întâlnire în prezența reprezentanților altor instituții, nu am avut foarte mult timp la dispoziție și răspunsurile au fost uh, obținute în special în scris. Toată lumea, cu excepția Consiliului, a răspuns și a răspuns astfel încât am putut să introduc acest lucru în propriul meu proiect de aviz și de raport. Deci, dacă îmi permiteți, uh, Aș dori să mă ocup mai întâi de descărcarea de gestiune pentru Consiliu, pentru că Consiliul, din punctul nostru de vedere, din perspectiva Comisiei noastre, este cel mai adesea cel mai uh, problematic, uh, cea mai problematică instituție care uh, primește o descărcare de gestiune și știți cu toții Uh, problemele existente. Consiliul ar trebui să dea dovadă de transparență, ar trebui să fie uh, răspunzător pentru fondurile uh, cetățenilor europeni. Deci ar trebui să se angajeze pe deplin și cu bună credință în procesul de descărcare de gestiune. Asta înseamnă că ar trebui să le pună la dispoziție toate documentele, ar trebui să răspundă la întrebări și ar trebui de asemenea să participe la uh, ședințele Comisiei pentru Control Bugetar. pentru că altfel comisia este cea care se ocupă de buget, dar în uh, practică uh, comisia nu este singura instituție responsabilă pentru buget. Și tocmai de aceea Descărcarea de gestiune ar trebui să fie acordată fiecare instituții în parte, care, uh, fiecare instituție care are execuție bugetară. Am transmis 52 de întrebări către Consiliu și încă n-am primit niciun răspuns la niciuna dintre ele. Am programat o reuniune neoficială cu ambasadorul președinției irlandeze dar scopul nostru ar trebui să fie să obținem întâlniri oficiale și să ajungem la o situație în care reprezentanții Consiliului să ia parte la discuțiile noastre, la discuțiile comisiei noastre în cazul procedurii de descărcare de gestiune. Am încercat să iau uh, măsuri în această direcție și Asta a fost și fundamentul proiectului de decizie care este acum subiectul discuției noastre. Am înțeles că dumneavoastră, domnule președinte, în calitatea noastră de președinte de comisie, aveți anumite posibilități la îndemână. și în proiectul meu am lăsat ambele alternative. Atâta vreme cât nu primim răspunsuri la întrebări, eu nu pot să uh, susțin acordarea descărcării de gestiune. O să vorbim acum despre CESE. Trebuie să ne gândim clar la sursele personale și la uh, distribuție în ceea ce privește diversele categorii, ca să nu existe dubii în ceea ce privește distribuția personalului cu diverse grade de salarizare. Ce se a fost consiliat, consiliat de Curtea de Conturi în ceea ce privește acest subiect și transparența Uh, legată de personal este un lucru care se aplică și altor instituții. Fiecare instituție ar trebui să aibă în raportul său anual un tabel legat de resursele de personal, nu cu nume, dar să există o listă detaliată care să arate care este personalul în funcție de sex, de uh, titlu și așa mai departe. pentru că vorbim despre rambursarea doar a costurilor uh, reale și aceste reguli noi vor fi uh, folosite în paralel cu sistemul vechi până la finalul acestui mandat și apoi va trebui să rambursăm doar costurile reale, nu o rată forfetară, ca reacție la solicitarea Parlamentului European de anul trecut. Reprezentanții CSE și COR au spus că acordul comun uh, administrativ are efecte pozitive pentru ambele comitete și că reprezintă o sursă de economii. Economiile anuale sunt estimate la 34 de milioane de euro, 34 uh, și jumătate de milioane, uh, pentru că acum în săl de conferință și echipamente din cadrul clădirii. Deci, susțin cu tărie uh, împărțirea de echipament și de facilități, lucru care cred că ar putea fi eficient și pentru alte instituții. Dar rog în continuare ambele comitete să-și extindă cooperarea pentru a face toate economiile posibile. În cadrul acordului administrativ, ar trebui să îmbunătățim uh, gestionarea resurselor umane, în special traducători. Mă bucură introducerea conferințelor video de către CESE și aștept cu interes o evaluare a acestei metode și uh, a economiilor care vor deriva din asta. Aș dori să mai subliniez încă un punct important. Promovările. Există foarte multe fonduri care sunt uh, dedicate reclamelor pe internet, uh, la televizor și așa mai departe. Deci această nouă instituție este recunoscută uh, de foarte puțini cetățeni europeni. Deci poate ar trebui să ne mai gândim și la asta. Apoi, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Aș dori să subliniez faptul că au existat licitații pentru uh, diverse echipamente. Există un nou manual intern dar există în continuare probleme în ceea ce privește resursele de personal și recrutarea. Curtea de conturi solicită tuturor instituțiilor să aibă verificări timpurii, pentru că este o practică care este comună în majoritatea statelor membre și ar trebui să ni se aplice și nouă. Dragi colegi, domnule președinte, în ciuda tot ceea ce am spus, propun să acordăm descărcarea de gestiune celorlalte instituții, cu excepția Consiliului Firește, pentru că acolo am păstrat uh, uh, ambele versiuni în propunere, să acordăm sau să nu acordăm gestiunea, dar sugestia mea este să nu acordăm uh, descărcarea de gestiune. Bineînțeles, acest lucru trebuie discutat Dar până acum, cum spuneam, Consiliul nu a dat niciun răspuns la cele 52 de întrebări pe care le-am transmis și este dreptul nostru să insistăm și să le solicităm un răspuns. Aș dori să citesc și comentariile domnului Cernețchi în ceea ce privește SAE Curtea de Justiție și uh, Curtea de Conturi, dacă îmi dați voie. O să vorbesc în engleză, pentru că e scrisă în engleză. SAE. În 2011 a fost primul an operațional, deci există foarte multe probleme uh, tehnice care trebuie să fie uh, depășite, în special în ceea ce privește achizițiile. Și s-au făcut niște observații legate de nerespectarea regulilor care a dus la plăți incorrecte către personal ceea ce a dus la incertitudine juridică pentru personalul temporar și pentru SAE. S-a vorbit despre recuperarea TVA și despre neconformitatea cu regulile de achiziție publică sugerez ca indicatorii cheie de perform- să se dezvolte niște indicatori cheie de performanță pentru a vedea uh, cum decurge execuția bugetară în următorii ani. Sugerez ca SAE să aibă o mai bună reprezentare pentru că procentajul de personal care provine din noile state membre este foarte scăzut prin comparație cu personalul venit din, EU, din UE 15. Sugerez totuși să se acorde descărcarea de gestiune. În ceea ce privește Curtea de Justiție, aș dori să spun că intrarea uh, în vigoare a aplicației e-curier în noiembrie 2011 a contribuit la o scădere a cheltuielilor cu hârtia cu 25% între 2011 și 2012 și a dus la economii de 150.000 de euro. Totuși, cazurile, spețele existente în continuare au crescut în 2010 și această tendință a fost păstrată și în 2011. Curtea de Justiție are deci nevoie de personal suplimentar. Propunerea de creare de a, a, crearea de posturi suplimentare de judecători ar fi a, uh, extrem de importantă structura administrativă a curții a fost modificată prin crearea unui directorat de protocol și informații și ne așteptăm ca raportul anual de activitate pe 2011 să oferă o descriere detaliată a beneficiilor aduse de această modificare. Aș dori să spun că ar trebui să acordăm descărcarea de gestiune. în final, Curtea de Conturi. PricewaterhouseCoopers, auditorul independent, consideră că curtea are o poziție bună, dar Trebuie să se respecte niște termene chiar și atunci când acestea nu sunt definite. Trebuie să se îmbunătățească și uh, rata de uh, judecare a spețelor. De asemenea, distribuția posturilor este în continuare dezechilibrată. Uh, ar trebui să se facă o estimare și pe baza naționalității. sperăm să primim un nou raport de activitate pe 2012 cu concluziile uh, verificărilor ex post și cu rezultatele avute de aceste, aduse de aceste modificări, dar aș dori să sugerez acordarea de descărcare de gestiune pentru Curtea de Conturi. Vă mulțumesc pentru atenție. Încă o dată o să revin la limba mea maternă acum și aș dori să vă mulțumesc pentru atenție. Știu că toate aceste subiecte sunt destul de complexe, deci vă mulțumesc încă o dată că mi-ați acordat timpul necesar și ocazia să uh, fac observații legate de raportul meu și că mi-ați permis să citesc și comentariile colegului. Vă stau la dispoziție cu cea mai mare plăcere pentru întrebări și observații. Presupun că toate aceste lucruri vor fi preluate și incluse în amendamente. Încă o dată vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați permis să schimb ordinea rapoartelor și pentru că mi-ați permis să le prezint în ordinea alasă de mine. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Frau. Vă mulțumesc, doamna Cescova. L-ați uh, reprezentat și pe, pe colegul uh, Cerneschi. Acest lucru s-a întâmplat și data trecută și nu știu dacă raportorii din umbră au avut posibilitatea de a discuta cu domnul Cerneschi și este o întrebare pe care aș dori să vă adresez pentru că se întâmplă deseori acest lucru. S-a întâmplat al doilea lucru acest lucru, ca raportorul uh, să nu poată participa la această, la ședința comisiei și de aceea mă refer la acest lucru, pentru că în contextul colegialității suntem uh, pregătiți să găsim soluțiile pragmatice la această um, situație. M-ați întrebat pe mine, în calitatea de președinte, un lucru. Când vine vorba de descărcarea de gestiune acordată Consiliului, am discutat de acest lucru de mult timp în Parlamentul European. Tocmai de aceea uh, Parlamentul nu a putut acorda descărcarea de gestiune Consiliului în anii trecuți și, în calitatea de președinte al acestei comisii, am uh, încercat să exprim această poziție în discuțiile pe care le-am avut cu Consiliul. Am uh, subliniat această poziție și în fața secretarului, Secretariatului General al Consiliului că Parlamentul nu poate accepta această poziție a Consiliului și în acest context să pune întrebarea ce putem face în mod concret. Însă, înainte de a medita mai mult pe imaginea acestei teme, aș dori să întreb uh, dacă cumva cineva din partea președinției irlandeze este în uh, sală și dacă dorește să intervină. Este o invitație pe care vă o adresez. Aveți oricând posibilitatea să luați cuvântul în această comisie. Știți foarte bine că Parlamentul European este deschis față de dumneavoastră și îmi exprim din nou această invitație de a lua cuvântul dacă doriți să luați poziție. Acum rog colegii să ia cuvântul vis-a-vis -vis de descărcarea de gestiune pentru Consiliu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că îmi dați uh, din nou ocazia de a um, exprima comentariile. Desigur, am uh, luat contact cu reprezentanții președinției irlandeze, cărora le-am cerut să participe la ședința comisiei noastre, spunând că vom discuta tocmai acordarea descărcării de gestiune Consiliului. Și ni s-a părut că ar fi excelent dacă Consiliul ar răspunde la întrebările pe care le-am transmis. pe baza unei audieri pe care am organizat-o în legătură cu această temă specifică, un uh, avocat a spus, de exemplu, că, după părerea sa, uh, Comis- uh, Comisia de Control Bugetar și Parlamentul European nu au această prerogativă de control bugetar. Există și alte opinii conform cărora Parlamentul are aceste, are aceste prerogative. Deci unii pot avea opinie, alții o altă opinie. Eu personal consider că avem dreptul de a primi răspunsuri la întrebările pe care le-am transmis, răspunsuri oficiale. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum și aș dori să reiterez faptul că mâine va avea loc această întâlnire. De fapt, am fost invitată de președinția irlandeză să particip la această întâlnire. Am spus deja că este vorba de o întâlnire neoficială, informală și abia aștept să văd care va fi rezultatul acestei uh, întâlniri. Tocmai de aceea am uh, făcut propunerea pe care am uh, amintit-o și consider că, că poziția Comisiei de Control Bugetar va fi similară cu cea din anii anteriori. Vă mulțumesc. Äh, äh, Vă mulțumesc, doamnă raportor. Eu plec de la premisa că după discu- discuții împreună cu dumneavoastră, Comisia va ajunge la o concluzie. Nu vreau să anticipez uh, nimic Uh, trei colegi au cuvântul acum. Domnul Sandegaard este primul. Øh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să profit de ocazia pentru a susține pe raportarea în ceea ce privește uh, conturile Consiliului și descărcarea de gestiune pentru uh, Consiliu. Evident că atâta vreme cât nu vom primi răspuns la întrebările noastre, nu putem acorda o descărcare de gestiune. E de la sine înțeles. Urez, deci, succes raportorului pentru această reuniune informală de mâine. Dar, în general, din reuniunile informale nu prea iese niciodată nimic. Poate că raportorul poate veni cu informații uh, pe care nu le putem utiliza public. O să primească o ceașcă de cafea, dar dincolo de asta nu prea văd ce altceva refuzarea descărcării de gestiune, așa cum a spus și președintele, este în conformitate cu deciziile noastre precedente în acest sens. Totuși, așa cum am făcut și anul trecut, cred că ar trebui să ne gândim să nu ne mulțumim cu notarea întrebărilor, ci să punem și întrebările pe care le-am pus și în anii anteriori, pentru că vorbim aici de o chestiune de principiu. Ar fi deci bine să repetăm aceste întrebări. Nu cred că Consiliul ar trebui să poată evita toate aceste întrebări uh, pur și simplu ignorându-ne. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei care a refuzat trimiterea la acest acord între gentlemen. Acest acord, care era citat în versiunea inițială a raportului, nu este o realitate. Nu este un lucru bătut în cuie. N-a existat, de fapt, niciodată. În 2009 și 2010 am avut discuții cu Consiliul și le-am solicitat să ne aducă documente pentru a demonstra existența acestui acord. Dar singurul lucru care ne-a fost transmis este un document în care Consiliul se angajează într-o manieră unilaterală față de Parlament. Mă bucură faptul că această trimitere la Gentleman's Agreement nu se mai regăsește în rezoluția de anul acesta, așa cum nu s-a regăsit nici în uh, rezoluția de anul trecut, pentru că vorbim de un acord care nu există. O mulțumesc! Danke, Sören. Als nächstes der Kollege. mulțumesc, Sören. Acum are cuvântul colegul nostru, Calfin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac câteva comentarii în legătură cu diferitele instituții și voi începe cu Autoritatea Europeană de, Prote- de Protecție a Datelor. Aici susțin propunerea făcută de raportor. Când vine vorba de ombudsman, Aș dori să vă atrag atenția asupra unei uh, recomandări regăsite în proiectul de aviz cu care sunt uh, de acord. Este vorba de durata anchetelor. Problema este că aceste anchete durează tot mai mult timp și rezultatele se lasă tot mai mult timp uh, așteptate. Nu știu dacă este, există vreo legătură cu bugetul, dar trebuie să înțelegem mai bine care sunt aceste cauze. Nu aș uh, propune neacordarea descărcării de gestiune, dar trebuie să clarificăm situația. Când vine vorba de Comitetul Economic Social și Comitetul Regiunilor, nu am nimic special de adăugat. Acum, Curtea Europeană de Conturi. Apreciez uh, informația, informațiile puse la dispoziție de auditul uh, extern și sper că uh, Curtea de conturi va pune în aplicare recomandările exprimate de PricewaterhouseCoopers. Apoi, este un lucru pe care l-am discutat, care este soarta rapoartelor speciale, care este rolul acestor rapoarte speciale elaborate de Curtea Europeană de Conturi. Cred că Um, acest lucru trebuie înțeles în discuția bugetară. Drept urmare, avem, am făcut niște propuneri, trebuie să continuăm pe acest drum și eventual ar trebui să revizuim procedura parlamentară din acest punct de vedere. În legătură cu Curtea, Euro- Curtea de Justiție, aș dori să mulțumesc pentru răspunsurile în scris pe care le-am primit în urma discuțiilor anterioare pe care le-am avut cu Curtea de Justiție, majoritatea sunt satisfăcătoare. Este vorba de folosirea mijloacelor uh, tehnologice și deschiderea Curții de Justiție. Apoi, de asemenea, la fel se întâmplă și cu indicatorii de performanță. Cu toate acestea, cred că ar trebui să mai discutăm un punct. Este vorba de folosirea de utilizare a avocaților uh, lingviști, de folosirea jurislingviștilor în uh, Luxemburg. Înțeleg logica răspunsului Curții de Justiție. Ce spun ei este că juriștii lingviști trebuie să fie cât mai apropiați de Luxemburg, pentru că dacă nu, nu pot fi uh, făcute traducerile necesare. Cred că trebuie să discutăm mai mult acest punct din punctul meu de vedere. Vis-a-vis de Serviciul European de Acțiune Externă. Am ascultat comentariile domnului Cernetski, dar aș dori să vă atrag atenția asupra unor puncte și în zilele următoare vă vom transmite propunerile concrete. În primul rând, trebuie să spunem foarte clar că uh, nu neregulile găsite de curtea de conturi sunt uh, minime și, după cum a spus și raportorul, este primul an de punerea în aplicare a bugetului Serviciul European de Acțiune Externă. În text se menționează rata de executare și se consideră că aceasta nu ar fi suficient de înaltă, ce putem înțelege din, uh, din alte rapoarte este că această rată de executare a crescut până la 97%. Deci nu ar trebui să uităm de acest lucru în momentul în care vom elabora versiunea finală a proiectului de raport. Da, cred că ar trebui să discutăm și despre uh, promovarea în cadrul uh, acestui serviciu și a încadrării personalului. În plus, în proiectul de raport se amintește necesitatea pregătirii profesionale Trebuie să ne punem întrebarea, o întrebare legată de cine uh, lucrează în acest serviciu. Dacă ne-am întrebat noi înșine și am fi sincer, sincer cu acest lucru, dacă avem nevoie de mai multă pregătire profesională, este evident că răspunsul ar fi da. Într-adevăr, personalul care lucrează în acest serviciu are nevoie de o pregătire profesională suplimentară. De asemenea, Uh, încadrarea personalului uh, și gradele personalului din delegații. Există aici o situație specială. Șeful delegației este responsabil de mai multe puncte în comisie. Drept urmare, este puțin. Uh, este de așteptat că se folosesc criterii diferite pentru încadrarea personalului din delegații. Sunt de acord pe de altă parte cu comentariile raportorului legate de echilibrul regional, geografic, mai ales când vine vorba de reprezentarea noilor state membre în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, trebuie să înțelegem cum a fost creat acest serviciu, făcându-se apel la funcționari uh, deja angajați în instituțiile europene. Și, încet, încet, personalul acestui serviciu crește, însă nu într-un ritm suficient pentru noi. Deci trebuie să înțelegem că există o tendință de reprezentare tot mai uh, bună a noilor state membre Uniunii Europeană. În fine, vis-a-vis -vis de Consiliu, nu pot să adaug ceva nou vis-a-vis -vis de discuțiile pe care le-am avut. Consiliul trebuie să ne pună la dispoziție aceste informații, indiferent de ceea ce consideră că e, ar fi rolul uh, Parlamentului. Nu putem accepta să nu ne punem la dispoziție aceste informații pentru că suntem parlamentari, dar și cetățeni. Și, domnule președinte, mă întreb dacă nu ar fi bine să aducem această problemă fața unei uh, alte instituții, cum ar fi uh, Curtea Europeană de Conturi, o instituție care să nu ne prezintă o poziție uh, juridică ci care să ne spună care este rolul concret al Parlamentului European în această procedură de acordare a descărcării de gestiune, pentru că pe mine nu mă mulțumește această situație în care Parlamentul adresează întrebări Consiliului și Consiliul nu răspunde. Propunerea mea ar fi să amânăm uh, decizia finală însă ar trebui să ne gândim în același timp la o soluție definitivă la această problemă. Dacă cele două instituții nu pot ajunge la un numitor comun, poate ar trebui să apelăm la un mediator, eventual Curtea Europeană de Justiție, care ne poate spune cine ce rol are în această procedură. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum are cuvântul Jean pierre Odin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe raportor pentru această muncă dificilă de a sintetiza toate aceste rapoarte. Este o muncă considerabilă. În ceea ce privește descărcarea pentru Consiliu și pentru Consiliul European, dacă bine am înțeles. Vom vorbi despre o amânare a descărcării pentru Consiliu. Vom uh, oferi descărcarea în schimb Consiliului European. Ceea ce aș vrea să înțeleg însă e următorul lucru. Care este tehnic motivul uh, refuzului de descărcare pentru Consiliu și de ce oferim uh, descărcarea Consiliului European? Oare asta înseamnă că Consiliul European a răspuns la cea de-a 51-a întrebare și nu și Consiliul? Aș vrea să înțeleg motivele, pentru că fac parte dintre cei uh, care consideră că instanța care controlează Consiliul și Consiliul European, precum și Comisia Europeană, până la urmă este Curtea de Conturi Europeană. Și eu aș fi interesat să aflu avizul curții în legătură cu funcționarea bugetului Consiliului sau Consiliului European, pentru că atunci când analizez raportul Curții de Conturi, care este până la urmă brațul nostru armat în legătură cu auditul acestor instituții, nu găsesc uh, nimic. Uh, vorbim doar despre niște achiziții publice, pentru servicii de curățenie, pentru cumpărarea unor uh, uniforme militare pentru misiune de observație. Apoi mai sunt multe pagini despre comisie, acordăm oricum descărcarea comisiei, dar nu avem nimic problematic în legătură cu Consiliul. Aceasta ar fi practic o dezbatere ce ar trebui să o purtăm. Dacă vom amâna lucrurile și apoi vom uh, ajunge la un uh, refuz în octombrie, atunci care vor fi sancțiunile de aplicat uh, Consiliului? A trebuit să avem un schimb de opinii pentru a vedea ce urmare vor va avea această situație. Oricum, e o întrebare pe care adresez raportorului. De ce acordăm descărcare Consiliului European și nu și Consiliului? Oare pentru că Consiliul European a răspuns la întrebarea 51 sau există și un alt motiv? Pentru că eu nu mai înțeleg. Köszönöm szépen Odi úr hozzászólását. Elnök úr, néhány percet. Vă mulțumesc pentru aceste remarci. Îl înlocuiesc acum pe președintele nostru. Are acum cuvântul domnul Gaier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am dorit să intervin în legătură cu acest domeniu și am două remarci. Sunt de acord cu propunerile făcute de raportoare. Domnul Calfin a luat deja poziție care exprimă poziția grupului nostru politic, însă am două remarci care sper că ne vor ajuta mai departe. În legătură cu acest punct am organizat o audiere. Și cei doi experți uh, invitați și experta nu au căzut de acord în legătură cu interpretarea tratatelor vis-a-vis -vis de această procedură. Însă cu toții au fost de acord că Parlamentul are dreptul de a primi informațiile și uh, actele, documentele relevante în cadrul acestei proceduri de acordare descărcării de gestiune. Nu m-am întrebat în trecut cât de ascuțită este această armă uh, de care dispunem. Din păcate, grupul nostru politic a avut în trecut o poziție izolată în această discuție. Însă, în acest punct, eu cred că sunt de acord cu toți colegii din această sală. Consiliul trebuie să respecte transparența pe care o cerem. Dacă toți experții sunt de părere că avem dreptul de a vedea documentele pe care le cerem, atunci cred că trebuie să uh, vedem dacă, într-adevăr, nu ar trebui să ne adresăm Curții Europene de Justiție. Este vorba de accesul la documente, nu de uh, competențele legate de acordarea uh, secării de gestiune sau nu cred că am, dacă am merge pe a doua cale, am ajunge într-o situație care nu ne-ar ajuta foarte mult. Însă, dacă este vorba de accesul la documente, ar trebui să ne implicăm complet și uh, poate acest lucru va fi transmis Consiliului de Reprezentant a uh, președinției irlandeze. Uh, Um, este, trecem acum prin, aceste, prin această perioadă în care discutăm de uh, disciplină bugetară și așa mai departe și în acest context ar fi foarte bine să vedem care este răspunsul Curții Europene de Justiție la această întrebare. Avem dreptul sau nu avem dreptul să obținem documentele relevante? Apoi, a doua întrebare se referă la Curtea Europeană de Conturi. Eu am anumite probleme în momentul în care Curtea de Control Bugetar a Parlamentului European consideră că este, care are prerogative uh, extinsă. În trecut m-am, refer, m-am referit deseori la această temă și tocmai de aceea nu știu dacă să propun un amendament sau nu în raportul referitor la Curtea Europeană de Conturi, cred că hotărârea mea finală va depinde de răspunsul uh, pe care îl voi primi la întrebarea pe care o pun. Din mass media am uh, aflat că au existat uh, cazuri grave de agresiune la locul muncii este vorba de un, de, de un membru al Curții Europene de Conturi din uh, Bulgaria. Și uh, persoana respectivă a decis să nu meargă în instanță cu această situație. Și întrebarea legată de faptul că funcționarii europeni acceptă uh, asemenea, asemenea lucruri, indiferent din partea cui, este o întrebare foarte importantă pentru mine în calitate de social-democrat. Deci, mă întreb cum se gândește Curtea Europeană de Conturi să rezolve asemenea cazuri. Dacă există ideea de a crea un birou unde să fie înaintate asemenea plângeri, un uh, birou, o instanță căruia angajații să se adreseze cu încredere, astfel încât o asemenea plângere să nu aibă efecte negative asupra carierei uh, lor. Este un lucru care pe mine mă preocupă foarte mult și aș fi, i-aș mulțumi secretarului general al Curții Europene de Conturi dacă ne-ar da un răspuns. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Schilakakis. President, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru eforturile sale. În ceea ce privește Consiliul, nu am nimic uh, suplimentar de spus. Sunt de acord cu antevorbitorii mei că nu putem acorda descărcarea după cum arată lucrurile deocamdată. Va trebui să vedem ce se mai întâmplă. În ceea ce privește SAE, am uh, discutat lucrurile în detaliu și asta de mai multe ori. N-aș dori decât să adaug că Serviciul European de Acțiune Externă are un control intern care presupune redactarea de rapoarte în legătură cu ceea ce se întâmplă. Aceste rapoarte sunt de interes pentru noi. Ele sunt de interes și pentru Curtea de Conturi și va trebui să mai analizăm în detalii, detalii aceste lucruri pentru că reprezintă un nou început. Cât din aceste rapoarte putem să vedem noi și Curtea de Conturi? În ce privește Curtea de Justiție, aș dori să subliniez că există o creștere semnificativă a cazurilor extraordinare pe anul trecut. Acest uh, lucru este foarte important pentru că în ceea ce privește cazurile restante și sporirea numărului acestora, noi ar trebui să mai analizăm lucrurile, pentru că asta presupune afectare a tuturor economiilor, pentru că foarte multe lucruri uh, depind de modul în care hotărăște uh, Curtea de Justiție. Aceste aspecte ar trebui discutate cel puțin în detaliu. În ceea ce privește Curtea de Conturi, eu trebuie să spun că uh, Uh, există o sporire a nemulțumirii uh, vis-a-vis -vis de experții externi folosiți de către curte. Și aș dori să ni se ofere mai multe detalii aici de către domnul raportor. Dorim să înțelegem care sunt motivele acestei nemulțumiri uh, crescânde. E un subiect pe care ar trebui să-l mai analizăm cât privește CESE, mai e un aspect care ar trebui uh, analizat mai în detaliu, și anume personalul care a fost angajat de către CESE și problemele care au apărut pe parcursul recrutării acestui personal. În cele din urmă, în ceea ce privește ombudsmanul european, sunt de acord cu colegii că trebuie să înțelegem de ce avem nevoie mai mult de, timp, de mai mult timp acum pentru investigațiile ombudsmanului. Oare bugetul nu este suficient? Oare există vreo problemă la nivelul statelor membre? Sau uh, e vreo problemă care ține efectiv de ombudsman? Trebuie să înțelegem cum stau lucrurile, să mai analizăm în detaliu situația. În general, sunt uh, de acord cu recomandările raportorului. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnul Tamas Deutsch este următorul. Köszönöm a szót, tisztelt eh, elnök úr, elsőként is. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc eh, celor care au luat cuvântul astăzi și doresc să respect uh, cererea exprimată de domnul Rubiș la începutul ședinței de astăzi. Ținând seama de complexitatea temei, ar trebui să avem o exprimare cât mai succintă și cât mai clară. Uh, Tocmai de aceea nu mă voi referi la punctele cu care sunt de acord. Am câteva am, amendamente care nu sunt atât de importante și tocmai de aceea nu le voi aminti în intervenția mea. În plus, nu voi repeta în detaliu ideile exprimate de antevorbitori. În total aș avea patru remarci. Aș dori să încep prin a-mi exprima părerea uh, vis-a-vis -vis de descărcarea de gestiune acordată Consiliului. În primul rând, consider că poziția Consiliului nu este una serioasă. Poate exprimarea mea este una prea puternică, dar cred că descrie ceea ce face Consiliul de ceva timp. Pot să vă spun că sunt deja uh, membru al Parlamentului European de trei ani și jumătate, poate această uh, experiență nu este una foarte îndelungată, dar este vorba până la urmă de poziția Consiliului. În uh, situația actuală știm foarte bine ce se întâmplă. Domnul Van Rompuy este președintele permanent al uh, Consiliului. În momentul în care dumnealui nu era în această poziție pentru că poziția respectivă nu exista, poziția Consiliului era una incorrectă. Situația nu s-a schimbat de atunci până astăzi, Exista sistemul președinției rotativă și deși sistemul s-a schimbat, poziția Consiliului nu s-a schimbat. Când vine vorba de diferiții reprezentanții ai Consiliului, atât uh, aici cât și în ședința plenară, ne tot repetă că își doresc să modifice poziția Consiliului, însă acest lucru nu se întâmplă. și ajungem și ajungem în uh, situația în care uh, cetățenii europeni, alegătorii europeni, uh, nu mai înțeleg ce se întâmplă, pentru că aceasta este situația. Oricum, birocrația din cadrul Consiliului are o poziție, o poziție care este exprimată pur și simplu prin intermediul președin- președinției permanente sau prin Uh, intermediul președinției rotativă. Suntem confruntați, drept urmare, cu o poziție birocratică care nu uh, este poziția pe care o așteptăm. Și pot să vă spun că m-am săturat. Desigur, avem în fața noastră o birocrație foarte bună foarte bine pregătită. Însă nu mai putem accepta această situație în care ale, uh, reprezentanții cetățenilor europeni aleși sunt uh, duși de nas în continuu. Suntem deja la nivelul unei uh, discuții purtate între uh, doi copii care merg la grădiniță. Deci de fiecare dată avem această discuție purtată la exact același nivel. Acum, în legătură cu Serviciul European de Acțiune Externă și punctele imobiliare, cred că clădirile sunt, uh, clădirea în care funcționează acest serviciu este cel mai important lucru și în acest punct de vedere ar trebui să fie făcute anumite uh, modificări. În primul rând, eu consider că doamna Ashton și șeful cabinetului dumnei a fost de acord cu acest lucru să ne pună la dispoziție uh, contractele imobiliare. Am cerut, de fapt, acest lucru, însă nu, nu am primit un răspuns concret. De fapt, ne-au fost uh, făcute niște promisiuni care ar fi frumos să fie respectate până în uh, momentul, până la termenul limită pentru acordarea descărcării de, de gestiune. Apoi, consider că este inacceptabil ca Serviciul European de Acțiune Externă să întreprindă un uh, control intern și să ajungă la o concluzie vis-a-vis -vis de propria evaluare imobiliară după care se afirmă că noi nu avem voie să uh, observăm, să avem acces la, aceste, la această doc, uh, documentație. Mi se pare a fi o glumă proastă. Când vine vorba de evaluare, de o evaluare imobiliară, această documentație ne-ar fi nouă foarte utilă. Nouă uh, membrilor Parlamentului European. Tocmai de aceea cer foarte hotărât să uh, avem acces la această documentație. Și apoi, o altă remarcă. Nu mi se pare foarte fericită referința care se face în uh, raport și anume alinierea plății personalului Serviciului uh, European de Acțiune Externă la uh, plata personalului Organizației Națiunilor Unite, pentru că acest lucru ar duce la o creștere a cheltuielilor salariale. Vis-a-vis de curț, uh, situația Curții Europene de Conturi, cred că documentele pe care le-am primit din partea acestei instituții ne arată că există o discrepanță foarte mare Um, legată de naționalitatea membrilor Curții Europene de Conturi. Această situație ar trebui, ar trebui să fie îmbunătățită și acum revin la cele spus, spuse de colegul nostru Kakis vis-a-vis -vis de Curtea Europeană de Justiție. Într-adevăr, foarte multe cazuri nu sunt uh, rezolvate și noi ar trebui să ne asigurăm că Curtea Europeană de Justiție lucrează în mod uh, eficient și dacă Curtea Europeană de Justiție ne argumentează în mod convingător că are nevoie de personal suplimentar, atunci cred că merită să uh, alocăm aceste fonduri uh, suplimentare, astfel încât să nu efectuăm reduceri bugetare pe termen scurt, care să ducă la uh, încetinirea muncii Curții Europene de Justiție. Vă mulțumesc! Are acum cuvântul colega noastră, Inge Gresle. Vă mulțumesc. Voi începe de la spate, din spate, la Curtea Europeană de Conturi. Această poveste cu mobbing uh, este absolut uh, regretabilă. Cred că acest caz va ajunge la Curtea Europeană de Justiție și acuzatul nu este doamna Sandelor, ci va fi Curtea Europeană de Conturi. Deci, până la urmă, acest punct cred că ne interesează pe toți voi continua cu Consiliul. Um, col- colegul nostru, Odi Dragăienț, doresc să spun că are o poziție specială în, uh, în cadrul grupului PPE. Desigur, nu putem uh, acorda Consiliului descărcarea de, de gestiune și uh, mi se pare o idee foarte bună să legăm această descărcare de gestiune de discutarea generală a bugetului european pentru următoarea perioadă financiară. Cred că, într-adevăr, Consiliul ar trebui să clarifice uh, această situație. Am dorit să iau cuvântul pentru a spune și câteva cuvinte despre Serviciul European de Acțiune Externă. Uh, pe mine m-a dezamăgit puțin uh, faptul că rezoluția a fost puțin uh, dezordonată. Cred că ar fi, trebui, ar fi trebuit să facem uh, o diferență între sediu, între centrală și delegații. Și apoi fluxurile financiare, personalul și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri interesante, însă regret dezordinea din acest raport. Este păcat uh, însă poate va, va, data viitoare proiectul va fi mai, mai bine structurat. Aș dori să vă aduc aminte de Academia de Audit din uh, Trier și mă dezamăgește puțin faptul că acest sistem al auditului intern în Serviciul European de Acțiune Externă va duce la modificarea sistemului. Condiția era ca, de fapt, acest serviciu să poate fi tras la răspundere, răspunderea Parlamentului European. Despre ce discutăm? Șeful delegațiilor, ambasadorul uh, european, este cel care a primit dreptul de a administra fondurile europene la fața locului și acest uh, drept este pur și simplu transmis mai departe în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Argumentul este uh, funcționarea ineficientă până acest moment. Eu mă întreb uh, care este câștigul din uh, punctul de vedere al eficienței dacă există un singur ambasador, un singur reprezentant. Uh, Uh, răspunsul meu ar fi fie încheiem asemenea, uh, punem capăt existenței unor asemenea uh, delegații, pentru că eu nu cred că o asemenea delegație poate funcționa. Și până la urmă, când discutăm de gestionare, nu discutăm doar de fondurile comisiei, ci este vorba de uh, transmiterea unei uh, competențe. Și mi se pare <laughs> un lucru incredibil dacă ne îndepărtăm de această responsabilitate de a fi, de a fi tras la răspundere în fața, în fața Parlamentului. Cum putem trage la răspundere uh, comisia dacă cineva la fața locului, care nu este răspunzător în fața nimănui, a cheltuit aceste fonduri? Deci este un lucru care pe mine mă îngrijorează și văd cât de generoși sunt cei care se ocupă de politica noastră externă. Poate pentru ei, cei care se ocupă de bugete sunt oameni care nu înțeleg deloc privirea, uh, situația de ansamblu, uh, situația globală și așa mai departe. Și apoi să nu mai uităm de un alt punct care este foarte critic. Colegul nostru, uh, Calfin, a râs puțin uh, de pregătirea profesională. Și eu cred că colega noastră, colegul nostru Cerneschi, pe bună dreptate, ne-a, atrat, uh, ne-a tras atenția asupra rapoartelor pe care le-am primit din toate, de, din toate delegațiile. 136 de rapoarte și în mai mult de jumătate din aceste rapoarte se spune că personalul angajat nu este pregătit din punct de vedere profesional pentru a face față uh, Uh, sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească. Și este vorba aici de lucruri uh, prin, uh, principiale, fundamentale, cum își îndeplinește un serviciu uh, sarcinile pe care ar trebui să le îndeplinească. Tocmai de aceea eu mi-aș dori ca acest punct să rămână în acest uh, raport. Pentru prima dată avem la dispoziție aceste rapoarte din partea uh, ambasadorilor și ar fi fost frumos dacă am fi avut mai mult uh, timp uh, Uh, la dispoziție să le evaluăm. Din păcate, formatul PDF uh, nu ne-a ajutat din acest punct de vedere. Ar fi fost mai frumos dacă le-am fi avut în uh, format Excel. Apoi, colegul nostru Calfin a spus că numărul, numărul personalului nu este încă clarificat. S-a spus de la, de la bun început că o treime este, este acordat statelor membre situația a fost uh, subminată cumva de funcționari pentru că nu s-au mai organizat uh, concursuri clare și mie mi s-a părut că de la bun început s-a știut cine va obține postul respectiv și acest uh, favoritism este un principiu care s-a s-a stabilit și se subminează acest principiu pe baza căruia a funcționat angajarea uh, funcționarilor europeni, care întotdeauna au trebuit să treacă un concurs. Eu aș dori să apăr acest principiu pentru că acest principiu reprezintă baza valorilor europene și doresc să aduc aminte de acest uh, principiu colegului nostru Calf- Calfin Vă aduc aminte că în anumite posturi cam 39% din uh, ele revin statelor membre. S-a depășit, drept urmare, acest procent de 30% care fusese convenit inițial. Și am participat și eu la conferința președinților unde s-a discutat atât de frumos despre Europa, când vine vorba de cât de europeni suntem în Serviciul European de Acțiune Externă. Dacă permitem statelor uh, membre să ia din acest serviciu european doar părțile care îi plac și să evite impunerea unor criterii comune, da, eu cred că sunt de acord mai, mai degrabă cu colegul uh, nostru Tamaș Deutsch și doresc să vă spun că și noi vom înainta anumite amendamente care sunt convinsă că vor îmbunătăți acest text. Vă mulțumesc! Uh, doamna Gresle și acum la sfârșit doamna Jansen. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă axez pe SAE și pe Consiliu. Mai întâi, în ceea ce privește SAE, au fost făcute multe comentarii pe care le susțin, însă Înjurările mele se leagă de faptul că numărul erorilor care au fost descoperite sau numărul neregulilor pare să fie destul de mic și nesemnificativ, astfel încât suntem gata să le oferim descărcarea. Îmi pare rău, SAE este o instituție nouă. Și într-o în ceea ce privește o instituție nouă, trebuie să fim mai stricți atunci când solicităm ca uh, să existe controle eficiente pentru a evita uh, toate problemele pe care le-am uh, avut cu celelalte instituții de-a lungul timpului. Prin urmare, nu-mi convine că atunci când lansăm o nouă instituție și apar uh, probleme în ceea ce privește procedurile de recrutare a personalului sau achizițiile publice, sau atunci când vine vorba de plățile pentru uh, personal și atunci când vedem că numărul personalului încă este insuficient, încă este redus, să nu facem nimic. Am văzut uh, că anumite uh, angajamente uh, s-au amânat, ceea ce înseamnă că nu s-au folosit așa cum trebuie banii de către acest serviciu. Este o instituție nouă, prin urmare, cred că ar trebui să uh, trecem de la regulile care vizează procedurile uh, la analiza eficienței acestei instituții. Iar dacă există vreo instituție asupra care ar trebui să ne axăm, e bine, aceasta este Serviciul European de Acțiune Externă, pentru că până la urmă această instituție are un impact uh, major asupra bugetului Uniunii Europene. Așadar, după părerea mea, uh, eu una n-aș fi pregătită să le acord descărcarea. a existat o solicitare uh, din partea doamnei uh, pe, uh, cu privire la doamna Ashton în legătură cu un plan pe care ar putea să-l facă legat de modul în care dorește să-și conducă instituția în următorii ani și uh, legat de modul uh, uh în care se va asigura că neregulile descoperite până acum nu se vor mai repeta. În ceea ce vește Consiliul, am tot discutat descărcarea pentru Consiliu deja de ceva vreme de când sunt în Parlamentul European sau poate de dinainte se tot discută aceste lucruri. Și trebuie să ajungem până la urmă la o soluție practică aici. Mai întâi, eu n-am văzut în raportul Curții de Conturi același nivel al criticilor vis-a-vis -vis de Consiliu pe care l-am întâlnit în legătură cu alte instituții. Prin urmare, ar trebui să fim foarte atenți uh, la echitate aici. De ce Uh, criticăm noi atât de puternic Consiliul? Oare pentru că uh, nu au răspuns la toate cele 52 de întrebări? Ei bine, aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că am observat deficiențe la alte instituții care sunt uh, mai puțin semnificative decât cele ale Consiliului. Mai există și problema reciprocității. Nu știu dacă am discutat uh, cu uh, Consiliul și suntem gata să deschidem registrele Parlamentului. Oare putem obține la Consiliu un uh, răspuns mai bun decât le oferim noilor? O parte a motivației pentru care nu primim toate informațiile din partea Consiliului este că nici noi nu ne deschidem registrele în fața uh, Consiliului. Oare suntem pregătiți să o facem? Apoi, în ceea ce privește aspectele practice, Până acum, deja am uh, amânat descărcarea și nu s-a întâmplat nimic în relația cu Consiliul. Ce ne așteptăm să se întâmple pe viitor? Putem uh, amâna descărcarea cu un an, doi, trei și nici că le-ar putea păsa mai puțin. Bugetul pentru următorii șapte ani a fost redus, a fost aprobat de Consiliu, prin urmare nici că le-ar păsa. Așadar, ce putem uh, face noi cu finanțarea pentru cheltuielile lor administrative până când își deschid registrele în fața noastră? De ce nu putem decide să uh, blocăm uh, cheltuielile lor administrative? De ce nu putem să ne gândim la această soluție? Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Andreasen. Acum, uh, domnul Odi dorește să intervină din nou. Eu consider că nu putem epuiza această temă în această seară, însă în trecut am avut o abordare care a exprimat foarte clar poziția Comisiei de Control Bugetar. Noi ne dorim Uh, transparență atât în cadrul procedurii bugetare interne, cât și în cadrul celorlalte proceduri bugetare. Însă lucrurile pot fi privite întotdeauna din uh, perspective diferite. Doamna Cescova a exprimat poziția juridică, de exemplu, pentru că Parlamentul European a organizat uh, un asemenea atelier în care am discutat aspectele juridice. În cadrul acestui atelier au fost exprimate poziții diferite vis-a-vis -vis de competențele Parlamentului de a acorda descărcarea de gestiune Consiliului, însă, indiferent de această diferență de opinie, a existat un numitor comun și anume Parlamentul are dreptul de a primi răspunsuri la întrebările pe care le pune. Dreptul mare se pune întrebarea dacă nu ajungem la o soluție, dacă nu ar fi o idee să ne adresăm Curții Europene de Justiție care să clarifice această situație. Ținând seama de um, ora la care ne aflăm, aș dori să dau acum uh, cuvântul, cuvântul domnului Odi și în final uh, raportoarei. Jean-Pierre, te rog. Da, o propunere, domnule președinte. Uh, cred că putem să ajungem chiar și în justiție pentru a aplica legea, însă în orice democrație, poporul există pentru a controla, Parlamentul există pentru a controla, așadar, executivul. Prin urmare, am solicitat uh, prezența președintelui Parlamentului, am uh, solicitat președ... Uh, înaltului reprezentant să vină aici. Oare de ce nu ar trebui să-l invităm și pe domnul Van Rompuy să ne spună ce se întâmplă? În 2011 l-am uh, invitat pe Donald Tusk și pe uh, Victor Orban și acum putem să invităm președinția irlandeză să ne spună care este opinia lor. Uh, am dorit să înțelegem care este opinia funcționarilor pentru ca noi, parlamentarii, să putem să ne îndeplinim funcția de control al executivului. Ja, also nur zur Information. Da, pentru a vă informa pur și simplu în uh, uh, poziția mea, în calitatea mea de președinte al uh, Comisiei de Control Bugetar, am încercat să îl contactez și pe domnul Van Rompuy. Am discutat, desigur, și despre viitorul cadru financiar multianual și dumnealui mi-a atras uh, atenția că uh, Uh, el este președintele Consiliului European și nu președintele Consiliului. Drept urmare, nu este nu are nicio prerogativă când vine vorba de uh, procedura acordării um, descărcării de gestiune, deci cred că aș putea încerca să mă refer din nou la acest punct, dar până la urmă președinția irlandeză este cea responsabilă pe fond deci, până la urmă, nu este vorba că raportorul, în acest caz uh, doamna Cescova, sau că președintele acestei comisii nu abordează această temă în cadrul contactelor pe care le au cu Consiliul, dar ne aflăm într-un uh, conflict interinstituțional cu poziții juridice diferite un conflict care are legătură cu alte situații neclarificate când vine vorba de relațiile între cele două instituții și, din punctul meu de vedere, ar, noi ar trebui să încercăm să ne consolidăm uh, poziția în acest moment, să încercăm să clarificăm temeiul uh, juridic și, într-un pas următor, să încercăm să ajungem la o soluție înainte să uh, Uh, ajungem în instanță. Aceasta ar fi părerea mea personală în calitatea de președinte al acestei comisii, însă până la urmă um, raportul este cel uh, hotărător și sunt convins că vom mai avea uh, ocazia de a discuta amendamentele propuse. Și acum dau cuvântul doamnei Cescova. Mulțumesc. Domnule președinte, dumneavoastră ați spus exact uh, ceea ce gândeam și eu, poate formulând puțin lucrurile altfel, însă mă bucur că am putut să ascult din partea tuturor colegilor uh, o susținere astfel încât, uh, oricare ar fi aspectele juridice ale problemei, să putem să discutăm lucrurile la o audiere dedicată acestui subiect pentru a vedea cum putem acorda descărcare Consiliului și Consiliului European și uh, pentru a vedea ce soluție putem uh, gândi în acest context. Asta demonstrează clar faptul că comisia noastră are dreptul de a adresa întrebări și de a primi răspunsuri. Pentru că altfel, indiferent care ar fi instituțiile care beneficiază de fondurile uh, Uniunii Europene, uh, publicul larg cel puțin ar trebui să aibă acces la toate aceste informații. E ceva ce am susținut cu toții, dorim cu toții o sporire a transparenței. Cred că domnul Odi a adresat uh, o întrebare în acest sens și anume de ce uh, Consiliul European uh, și nu Consiliul? E bine, inițial mi s-a cerut să scriu două rapoarte, uh, unul care să vizeze descărcarea pentru Consiliul European și un altul care să vizeze descărcarea pentru Consiliu. Însă, pe baza celor afirmate de serviciul juridic, am putut conchide că descărcarea pentru 2011 uh, presupune doar un singur raport. Pentru că rezultatele se regăsesc cu toatele într-un singur capitol financiar. Pe baza acestor recomandări, am elaborat un singur raport în comparație cu planul inițial care prevedea două rapoarte. Aceste două subiecte uh, sunt uh, legate unul de celălalt. Cât privește perioada de după 2012, chiar dacă nu va fi vorba de mine în calitate, ca, în calitate de raportor, uh, vor exista două rapoarte, unul pentru Consiliul European și celălalt pentru Consiliu. Însă, evident, toate acestea depind și de alte decizii care vor fi luate ulterior și care vor uh, face parte din noul cadru financiar care va veni cu propriile sale reguli. Însă lucrurile stau așa cum stau acum, așadar avem de-a face cu un singur raport pentru ambele instituții. Vă mulțumesc pentru opinii, pentru sprijin. Eu sunt umila dumneavoastră raportoare Uh, însă, până la urmă, întreaga comisie și domnul președinte pot să audă ce am de spus. Eu apreciez foarte mult atitudinea președintelui nostru, poziția dânsului, pentru că pe baza acestei poziții vom putea discuta într-adevăr poziția noastră în aceste proceduri. Va trebui să încercăm să fim cât se poate de clari. Mâine o voi întâlni cu uh, reprezentantul președinției irlandeze și uh, am înțeles că și domnul președinte și-a făcut ceva planuri în această direcție. Cu siguranță nu va fi vorba doar de o întâlnire informală, vă voi informa în legătură cu această întâlnire în detaliu. În ceea ce privește raportul uh, cu privire la SAE, e dificil să reacționez pe marginea acestea pentru că nu este raportul meu. În raportul meu se regăsesc câteva elemente care vizează SAE, uh, însă doar din perspectiva uh, folosirii fondurilor care au fost transferate din bugetul Consiliului către această nouă instituție, către acest nou serviciu. În ceea ce privește uh, cele 80 de milioane de euro și 411, ei bine, le-am analizat doar în acest context al uh, bugetului uh, Consiliului și uh, al fondurilor care au fost transferate din bugetul Consiliului. Anul acesta, pentru Consiliu, am discutat despre separarea finanțării de bugetului Consiliului de bugetul Comisiei. Rezultatul discuțiilor a fost însă unul destul de neclar, dar mă bucur că am discutat aceste lucruri, eu mă bucur că lucrurile sunt aduse în discuție. Unii spuneau că e nevoie să dăm uh, mai multă atenție acestor chestiuni, dar asta separat de discuția care vizează celelalte instituții, pentru că celelalte instituții, precum CESE sau Ombudsmanul, uh, Curtea Europeană de Conturi, Curtea uh, Europeană de Justiție, Autoritatea Europeană de Protecția Datelor, e bine, toate aceste instituții fac obiectul raportului Curții de Conturi, care aduce puține critici la adresa lor, cu excepția CESE și uh, a procesului de recrutare de personal la CESE. Oricum, am primit câteva răspunsuri la întrebările noastre și aș dori să mulțumesc reprezentanților uh, instituțiilor care au dat răspunsurile. Aș dori să le mulțumesc, așadar. Câțiva colegi au uh, vorbit uh, și despre Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și despre Ombudsman. Unii au spus uh, că durata proceselor de control tot sporește, dar după părerea mea, problema este că foarte puțini cetățeni europeni se adresează acestor instituții. Prin urmare, sugerasem câteva măsuri cu privire la promovarea acestor instituții. Acum un alt comentariu în legătură cu Curtea Europeană de Justiție. Nici acesta nu este neapărat domeniul meu, însă doream să comentez pe marginea acestui subiect uh, pe scurt. Se pare că această instituție are o tradiție a sa, conform cărea marile cheltuieli uh, nu contează. Însă, sper ca toate aceste lucruri să se reflecte în amendamentele scrise. Asta cu siguranță mă va ajuta. Am primit răspunsuri în scris, uneori târziu, dar pot să spun că și eu voi avea niște amendamente de înaintat și presupun că domnul uh, Charles Nevski va proceda într-o manieră similară și că va primi toate comentariile și propunerile. Sper că am acoperit totul și Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt încântată și că mi-ați permis să, să reprezint pe colegul nostru care este absent. Am ajuns la concluzii. Frumos, vă mulțumesc pentru atenție și pentru timpul acordat. Ja, vielen Dank, Frau Cescova. Damit schließe ich diesen Tagesordnungspunkt. Vă mulțumesc, doamna Cescova. Închidem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următoarea, descărcarea de gestiune pentru agenții și dau cuvântul uh, raportorului Ian Gerben Gerbranti, vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că programul nostru este până la ora șapte și jumătate. Asta e uh, temporal, da, bun. Haideți să vedem cât de departe putem ajunge cu agențiile. O să facem tot posibilul. Pentru a vă reaminti, vorbim despre agențiile care consumă 1,3 miliarde de euro uh, anual, din care 750 de milioane reprezintă bani publici din partea UE. Numărul de agenții a crescut în mod considerabil în ultimii 10 ani. Am început cu aproximativ 3 în urmă cu 10 ani și acum avem mai bine de 30. Deci este un număr crescând de agenții, cum spuneam. Înainte de a începe să intru în rapoartele orizontale și individuale, aș dori să mulțumesc agențiilor pentru cooperarea de care au dat dovadă, pentru că a fost extrem de utilă și trebuie să menționez aici că nu s-au găsit niciun fel de nereguli majore, deci, în general, putem fi mulțumiți de modul în care agențiile sunt conduse. Cu toate acestea, există puncte specifice pentru agențiile individuale și câteva puncte pentru raportul orizontal pe care aș dori să le subliniez aici. Pentru început, subliniez importanța independenței agențiilor. Ele au fost create cel mai adesea în urma activităților realizate de Comisia Europeană înainte pentru a continua această activitate într-un mod mai independent și transparent. Există motive de îngrijorare că această independență nu este asigurată întotdeauna la un nivel suficient. Acest lucru se bazează parțial pe comportamentul Comisiei față de agenții, dar se datorează și unor probleme sistemice, cum ar fi consiliile de administrare în care, stat, în care statele membre sunt încă reprezentate și în unele agenții, uh, membrii vin din agențiile naționale care au interese care intră în conflict cu agențiile europene. Pentru că dacă vorbim despre conflicte de interese, ceea ce vom face la finalul săptămânii, și de conflictul de interese între consiliile de conducere și agenția propriu-zisă. Există un alt exemplu cu noi trei agenții uh, de supraveghere financiară. Un uh, studiu recent al FMI a arătat că independența lor operațională ar trebui să fie garantată mai bine decât a fost făcut, decât uh, s-a întâmplat până acum. A doua observație este legată de eficiența agențiilor. Știu că acest lucru este un lucru sensibil în statele membre, dar nu doar că am crescut de la 3 la 30 de agenții în doar 10 ani, ci avem niște agenții, unele agenții care sunt relativ mici ca dimensiuni. Și de aceea aștept cu interes să discut în cadrul acestei uh, comisii uh, foaia de parcurs a Comisiei Europene care se referă la viitorul agențiilor și se concentrează și asupra posibilei integrări a agențiilor individuale într-una singură sau măcar o cooperare mai strânsă între agenții. Și în această lumină aș dori să propun aici să consiliem agențiile să numească un coordonator special pentru punerea în aplicare a foii de parcurs, pentru că e o sarcină destul de dificilă, cu multe puncte de, cu multe măsuri, vorbim de 40 de agenții care uh, trebuie să se implice și unii dintre membrii nu sunt uh, independenți pentru că fac parte dintr-o anumită agenție. Spre exemplu, ar fi bine să, nume, să numim pe cineva care să coordoneze punerea în aplicare a acestei foi de parcurs. A treia observație legată de raportul orizontal este legată de povara administrativă cu care trebuie, care trebuie să-i facă față agențiile. În timpul audierii, cu agențiile, am uh, dat exemplu uh, cantitatea imensă de documente pe care directorul trebuie să le completeze ca să mă oferă o simplă ceașcă de cafea. Am numit-o scandalul Coffeegate, deci este absolut incredibil ce se întâmplă. Și la fel se întâmplă și cu procedurile de recrutare, pentru că agențiile nu sunt ca Comisia Europeană cu zeci de mii de angajați. Și s-ar putea să fie cazul să schimbăm și procedurile de recrutare pentru ca acestea să fie mai adaptate la dimensiunile agenției și la postul respectiv. A patra observație din raportul orizontal este conflictul de interese. Am discutat despre asta și în cadrul audierii. Este clar că folosim acum liniile directoare OCDE care nu se aplică foarte bine agențiilor. Spre exemplu, liniile directoare OCDE vorbesc doar despre angajați, dar multe agenții folosesc experți externi care nu sunt acoperiți de liniile directoare ale OCDE, așa cum a fost indicat și în foaia de parcurs. ar trebui să ne dezvoltăm propriile noastre linii directoare pentru a evita orice fel de conflicte de interese pe viitor. Ultimul punct pe care aș vrea să-l subliniez este relația pe care noi, ca Parlament European, o avem cu agențiile. Avem reprezentanți în consiliile de conducere și avem deputați de legătură Spre exemplu, eu sunt uh, deputat de legătură cu Agenția de Mediu, dar este pe o bază ad hoc și, în mod clar, trebuie să mai analizăm lucrurile pentru a avea o relație mai bună cu agențiile. Nu doar pentru a crește gradul de responsabilitate democratică, ci și pentru a profita mai mult de aceste agenții uh, în calitatea noastră de Parlament European. Trec acum la rapoartele individuale cum am spus, nu există nereguli majore găsite de Curtea Europeană de Conturi. Bineînțeles, există subiecte care sunt subliniate de Curtea de Conturi. Pentru început, există un aviz calificat uh, în ceea ce privește ECDC. Este o problemă cu contractul cadru la CDC, care a fost uh, semnalată chiar de către agenție. Am văzut că lucrează din greu la asta și nu văd uh, ca acesta să fie un motiv pentru a amâna sau a refuza descărcarea de gestiune. O altă agenție la care vreau să mă refer este CEPOL, Poliția, uh, Academia de Poliție. S-a discutat anul trecut despre ea destul de des aici, am văzut uh, probleme grave în trecut, dar majoritatea au fost deja rezolvate de către noul director executiv, dar apar noi probleme. Una dintre ele este faptul că trebuie să-și părăsească sediul în martie 2014. Deci cred că este o ocazie foarte bună pentru a vorbi despre mutarea CEPOL la Haga pentru a avea o legătură mai strânsă cu Europol. Dacă ar trebui să fie sau nu integrată în Europol, e un subiect care mai trebuie discutat. Comisia Libe are niște puncte de vedere specifice pe această temă, dar măcar există motive întemeiate, mai ales în ceea ce privește eficiența, pentru mutarea agenției la Academiei la Haga. Apoi, Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Am văzut uh, unele probleme în ultimii ani. Am văzut că angajați individuali au probleme cu Consiliul de Conducere. și cu siguranță o să mă concentrez pe asta pentru că mi se pare că vorbim uh, nu doar de câteva cazuri individuale, dar sunt în continuare în legătură cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale și întotdeauna sunt, uh, le stau la dispoziție să mă convingă de contrariu. Mai mult am uh, solicitat Comisiei ca în cadrul activității privind piața muncii să analizeze o posibilă cooperare mai strânsă, uh, pentru că avem trei agenții destul de mici care lucrează în același domeniu și cred că uh, ar fi bine dacă ele ar coopera mai strâns. Și în cele din urmă, în ceea ce privește agențiile individuale, am fost atent uh, la cele trei agenții de supraveghere financiară care apar pentru prima oară în procedura noastră de descărcare, în special structura duală de finanțare, pentru că uh, sunt finanțate parțial de UE și parțial de statele membre și în uh, discuțiile cu Curtea de Conturi și cu aceste agenții este clar că această structură dublă de finanțare nu este cea mai eficientă dintre toate. Am văzut niște cazuri ciudate cu state membre individuale și uh, care aveau probleme în ceea ce privește transmiterea sumelor adecvate. Nu în cele din urmă, n-ar trebui să uităm uh, uh, agențiile comune care fac și ele parte din această procedură de descărcare. În 2011 uh, am vorbit de un buget de 877 de milioane de euro și bugetul total pe toată perioada de cât au lucrat este foarte mare pentru că există și finanțare privată. Contribuția Uniunii este mai bine de 11 miliarde de euro, deci, în mod clar, ar trebui să analizăm lucrurile în mod serios din partea noastră. Am văzut niște avize calificate din partea Curții de Conturi legate în special de faptul că au existat tranzacții cu companiile individuale și este foarte greu să se aplice sistemele corecte pentru a garanta bună cheltuirea fondurilor. Deci, în mod clar, trebuie să analizăm lucrurile. O altă problemă este rata relativ, de, relativ scăzută pentru plăți este atât de scăzută încât trebuie să vorbim despre îngrijorări uh, dacă întreprinderile comune sunt uh, pe picior de egalitate în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor până în 2017. Deci, uh, nivelul scăzut de cheltuire este îngrijorător. Apoi, în uh, Grecia, proiectul Artemis ar trebui să beneficieze de uh, fonduri uh, elene, dar beneficieze de fonduri din fondurile structurale. Și solicit Comisiei Europene și Curții Europene de Conturi să explice acest lucru. Pentru a economisi timpul colegilor, ca să le dăm și lor timp să spună câte ceva. Având în vedere sumele cheltuite de aceste întreprinderi comune și având în vedere structura lor de parteneriat public-privat și având în vedere faptul că atenția noastră în general limitată față de ele, aș dori să solicit curții de conturi să ofere un raport special în ceea ce privește aceste întreprinderi comune și să analizeze uh, executarea eficientă a programelor de cercetare europene. Mulțumesc! Mulțumim uh, raportorului și acum colegul nostru Savana dorește să intervină. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și doresc să mulțumesc și raportorului pentru uh, munca dumnealui. Cred că ar fi uh, bine să economisim puțin timp pentru a avea și o discuție și voi trage direct la subiect. Aș dori să pun întrebarea. Care este esența și rolul și responsabilitatea acestui Parlament în momentul în care acordă descărcarea de gestiune sau nu agențiilor. Indiferent de răspunsul fiecăruia dintre noi, eu consider că noi ar trebui să fim foarte critici în momentul în, momentul în care evaluăm cum sunt cheltuiți uh, banii publici. Și aici există anumite note de subsol foarte importante. Și este vorba de conflictul de interese și transparență. Poate ați auzit de acest lucru deja, dar haideți să vă dau câteva exemple de ce consider că va trebui să înaintez multe amendamente acestui raport și uh, mă voi folosi ca exemplu atât de raportul uh, orizontal cât și de raportul uh, dedicat Agenției pentru Siguranța Alimentară și Agenția Europeană de Mediu. În primul rând, raportul orizontal care este, de fapt, într-un fel, documentul de bază. La articolul 19 se spune că se regretă că um, în momentul în care a fost uh, efectuat raportul de către Curtea Europeană de Conturi în octombrie 2011, nici Uh, una dintre cele patru agenții selectate au avut o abordare adecvată când vine vorba de conflictul de interese și deși două agenții au adoptat politici mai adecvate și așa mai departe, ideea este următoare. Dacă ne mulțumește această idee, să luăm notă pur și simplu că EFSA a dezvoltat niște politici mai avansate de gestionare a conflictului de interese, nu consider că ne îndeplinim sarcina pe care o avem. De ce? Agenția, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și la articolul orizontal, articolul 7, punctul 9.2, se spune Regretăm că, din nou, etc., etc., este vorba de același citat ca înainte, dar luăm notă de faptul că această autoritate a dezvoltat politici avansate pentru gestionarea conflictelor de interese. Noi acum discutăm dacă ar trebui să acordăm descărcarea de gestiune pentru anul financiar 2011, când știm foarte clar că există mai multe cazuri care au avut loc după, această, după acest uh, an, care ne arată că problema conflictelor de interese nu a fost rezolvată în cadrul ESA. August, uh, în luna august trecută a avut loc un caz cu Institutul uh, Internațional de Știință a Vieții și un membru al uh, de la EFSA a fost membru și al uh, instituției internaționale și în momentul în care EFSA a fost uh, evaluată și a fost întrebată care este situația cu această persoană, răspunsul a fost că există această nouă politică de independență și această activitate de a fi membru în institutul, într-un institut național și în același timp să ocupi un uh, loc în prezidul EFSA, Uh, este compatibilă cu noua politică de independență a agenției. Ce înseamnă acest lucru? Ce ar, întrebe, ce ar întreba contribuabilul? Ar întreba cine se asigură că această nouă politică de independență are vreun conținut și dacă nu noi punem această întrebare, cine o va pune? Eu cred că nimeni în noiembrie 2012. Este vorba de uh, analiza de risc pusă de insectele modificate genetic. În grupul de lucru de la EFSA făceau parte foarte mulți experți care aveau legături directe cu Oxitec, societatea care dezvoltă tocmai aceste insecte modificate genetic despre care se discuta. În decembrie 2012, un alt caz, ziarul Le Monde a raportat că 8 din cei 18 membri ai grupului de lucru care discuta despre substanțe, substanțele um, endocrine disruptivă aveau legături directe cu sectorul uh, industrial respectiv. Când i s-a adresat o întrebare, pur și simplu au refuzat să accepte că există vreo problemă și nu au modificat componența grupului de lucru. Și este, v-am dat doar câteva exemple, nu doresc să vă obosesc cu altele, dar există și alte uh, rapoarte care demonstrează că EFSA nu are nicio problemă din acest punct de vedere. Și uh, acest lucru nu, s-a, nu se reflectă în uh, raport și consider că ar trebui discutat mai în detaliu ce se întâmplă în această agenție. Vă mai dau un uh, exemplu după care voi tăcea. Este vorba de Agenția Europeană pentru Mediu. Cinstit vorbind, mi se pare puțin ciudat că în uh, raport nu se spune absolut nimic în legătură cu follow-up-ul discuției pe care l-am am avut-o anul trecut. Și, de fapt, una din bazele acestui exercițiu este să vedem ce s-a întâmplat după discuția pe care am avut-o pentru anul 2010 și nu înțeleg de ce nu se discută despre această problemă existentă în continuare legată de conflictul de interese și transparență din această agenție. Este vorba de contractul cadru în valoare de un milion de euro încheiat cu o, o societate de producție video care nu mai există. Acest contract a fost semnat în urmă cu câțiva ani și a continuat an după an și astăzi discutăm despre anul 2011 și contractul respectiv de fapt a fost uh, extins Discutăm de 270 și, mai mult de 270.000 de euro și un contract cadru de peste un milion de euro, deși societatea respectivă nu mai există. Și când am pus această uh, întrebare, uh, directorul agenției a spus pur și simplu că nu există acest contract cu societatea de producție video din Copenhaga, deci nu ar fi nicio problemă. Eu consider că avem o problemă dacă s-a semnat un contract cu o societate care nu a existat, care nu a produs nicio secundă din, dintr-un videoclip și când s-a plătit pentru acest contract un milion de euro. Știu că nu avem timpul necesar pentru a discuta aceste lucruri acum, însă ar fi frumos să, uh, au, ascult, să auzim câteva explicații. Remarci de genul Coffeegate sunt uh, concrete și sunt uh, necesare din punctul de vedere al uh, observațiilor. Dar și cele spuse de mine sunt valabile și consider că ar trebui să acordăm același timp examinării acestor probleme legate de lipsa de transparență și de conflictele de interese. Timp la fel de mult acordat uh, discuției uh, reducerii uh, sarcinii administrative impuse agențiilor în momentul în care trebuie să ne primească pe noi sau pe auditorii din partea Curții Europene de Conturi. În concluzie, consider că ar trebui să continuăm examinarea problemelor pe care le-am avut în anii trecuți și să nu le uităm pur și simplu, pentru că nu este în uh, interesul uh, agențiilor dacă nu discutăm despre toate aceste puncte. În mod sigur, acest lucru nu este în interesul contribuabililor. Și eu, în calitate de contribuabil, mă întreb cum am putea uita toate problemele pe care le-am avut în anii trecuți cu aceste agenții pentru că nu consider că au fost rezolvate până acum. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Savame. Are acum cuvântul domnul Balcitis. Ačiū, gerimas pirmininkė. Pirmiausia, noriu kalbėti nuo savo kolegės, Jela Sen. Mulțumesc. Mai întâi aș dori să vorbesc în numele colegei mele, Ala Sender, care este raportor din umbră pentru aceste rapoarte foarte importante. Își cere scuze că nu poate să fie prezentă la această întâlnire și m-a rugat să uh, îi prezint poziția, poziția grupului uh, socialist. Noi susținem comentariile făcute până în acest uh, moment și e clar că vor fi înaintate amendamente specifice până la expirarea termenului limită. Acum câteva comentarii de natură personală. Nu putem decât să salutăm faptul că numărul agenților a crescut de la 3 la 30. Putem să ne axăm pe funcțiile acestor uh, agenții, pe structura lor care a devenit din ce în ce mai complicată și în acest context trebuie să evaluăm uh, cum se cheltuiesc banii contribuabililor. Însă să nu uităm că aceste agenții sunt responsabile pentru anumite domenii foarte distincte, iar uh, rezultatele se îmbunătățesc de la an la an. Putem vedea din uh, rapoarte că există anumite deficiențe care au fost remediate. De asemenea, sunt um, și alte domenii foarte importante din Europeană, unde am putut asista la îmbunătățiri, de exemplu, egalitatea de gen sau drepturile uh, omului. Egalitatea de gen este importantă pentru toate statele membre, este un proces uh, dificil, însă facem progrese. Mai multe documente au menționat uh, problema uh, fuzionării Institutului și Agenției pentru uh, Egalitatea de Gen. Această chestiune ar trebui subliniată și ar trebui să evităm situația în care ambele instituții ar putea ajunge paralizate în așteptarea acestei uh, fuziuni. Acestea sunt comentariile din partea mea. dar amendamentele specifice vor veni mai uh, târziu. Domnul Odi are cuvântul, vă rog. Nu, nu mai dorește să intervină domnul Odi. Am ajuns la sfârșitul listei vorbitorilor și în final dau cuvântul din nou uh, raportorului. Um. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, domnul Balciti și domnului Salma pentru Uh, comentariile făcute. Salut mai ales atitudinea critică a domnului Salfamă. Sunt uh, de acord cu natura cheie a rolului nostru în această procedură de descărcare. Aș dori să subliniez faptul că în acest moment uh, al anului uh, agențiile uh, sunt făcute răspunzătoare de acțiunile lor. Nu trebuie să subestimăm rolul pe care îl jucăm acum. Vorbim despre 750 de milioane de euro anual, deci eu iau foarte în serios această problemă. Ați menționat două aspecte specifice, conflictul de interese și transparența. Sunt în totalitate de acord cu asta. Problema conflictului de interese ne preocupă de ani de zile. Eu am intrat în Parlament în 2009, de atunci problema a apărut în discuție din când în când. Și eu am solicitat uh, o dezbatere fundamentală în legătură cu conflictul de interese în cadrul agențiilor, dar nu pe bază ad hoc, ci atunci când uh, Uh, suntem confruntați cu decizii al unor agenții precum uh, EFSA. Atunci uh, putem să aducem în discuție mai concret problema conflictului de interese. Asta în loc să tot discutăm chestiunea fundamentală în sine a conflictului de interese am putea avea o dezbatere serioasă și fundamentală pe acest subiect. Dacă comparăm, să zicem, EFSA cu agențiile din Statele Unite care se ocupă de aceeași uh, problematică, aici, în Europeană, noi apelăm foarte mult la experți uh, externi pe care îi angajăm nu putem uh, găsi uh, în proporție de 100% toți experții independenți de care avem uh, nevoie. Ei au legătură cu cercetarea industrială sau academică într-o anumită măsură. N-am reușit 100% în acest demers al nostru de a transparentiza procedurile pentru a putea uh, evita orice posibil conflict de interese. Încă n-am ajuns uh, acolo. Trebuie să ne mai axăm pe asta. Am fost foarte mulțumit uh, de răspunsul uh, dat de directorul EFSA la audierea noastră atunci când mi s-a spus că se lansează proiecte pilot pentru a folosi experții din cadrul agenției mai degrabă decât a apela la uh, experți externi. Cu siguranță costurile așa ar putea fi reduse. Aceasta este o discuție fundamentală pe care cred eu uh, ar trebui să o purtăm aici, dar și în uh, Comisia pentru Control Bugetar, de altfel. Suntem gata să plătim milioanele de euro care se impun anual pentru a garanta uh, o agenție 100% independentă, o agenție precum EFSA și nu mă refer uh, și la uh, alte agenții precum cea medicamentului uh, sau altele. Joi vom avea o audiere pe baza raportului cu privire la conflictul de interese redactat de Curtea de Conturi, dar cu siguranță acesta va, această audiere va reprezenta începutul procesului, nu uh, sfârșitul său. Dacă ne gândim acum la 2011 și până la urmă asta este sarcina noastră cu privire la această descărcare, e bine, nu știu dacă ar fi corect să amânăm această descărcare bazându-ne doar pe această chestiune pe care o discutăm deja de ani de zile și pe care încă o vom mai discuta. Apoi, cât privește Agenția de Mediu și celălalt comentariu al dumneavoastră, ei bine, eu nu am uh, urmărit uh, cu atenție raportul de anul trecut, însă eu personal și grupul meu de altfel uh, nu am fost de acord cu mare parte a celor care s-au afirmat în acel raport. Rolul nostru este să nu facem pe procurorii, ci să avem un control independent și politic, de altfel, al modului în care agențiile au aplicat uh, regulamentul financiar. Să vedem dacă au făcut-o într-o manieră corectă sau dacă au procedat uh, politic uh, corect atunci când au uh, întreprins anumite măsuri. S-au observat mai degrabă probleme minore, nu majore. Aceste probleme au fost rezolvate anul trecut parțial, am avut uh, dezbateri aici, am primit explicații cuprinzătoare din partea agenției, din partea uh, curții de conturi în legătură cu chestiunile care au fost aduse în discuție anul trecut și în plenar am demonstrat că am fost satisfăcuți de răspunsurile primite anul trecut și am acordat uh, descărcarea la votul nostru din octombrie sau noiembrie. Acesta a fost motivul pentru care nu am urmărit îndeaproape toate aceste chestiuni. Am acoperit însă alte probleme care vizau uh, situația din 2011. Cam atât deocamdată, domnule președinte, este exact 7 și 30 de minute și aș dori să mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule raportor, spune domnul președinte, pentru că ați uh, respectat uh, timpul alocat. Uh, totul este perfect acum. Aș dori să subliniez o idee pe care ați menționat-o acum și anume că trebuie să uh, reținem uh, principiul proporționalității care este parte a tratatelor uh, europene. Cred că ar trebui să nu uităm de acest principiu în activitatea noastră. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor, închidem ședința aici și ne reîntâlnim mâine dimineața la ora 9. De Închei ședința din această seară și vă urez o seară plăcută.